αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζήτηση. Bună dimineața tuturor. Primul punct pe ordinea de zi cazuri de încălcare a drepturilor omului, eh, democrației și statului de drept, articolul 144 din regulamentul de procedură. Prima dezbatere, încălcarea drepturilor omului, inclusiv libertatea religioasă, în Burkina Faso și vreau să le reamintesc uh, membrilor că puteți uh, să vă înscrieți la intervențiile spontane și la cardul albastru, atât uh, în sistemul clasic, cât și folosind sistemul electronic. Sunt instrucțiuni la intrarea în hemiciclu. Acum, pentru autorul rezoluției, mai întâi doamna Canco, un minut. Mein Hart blut îmi sângerează inima căci patria mea, Burkina Faso, este acum sub teroarea radicalizării islamiste și uh, sub violența teroriștilor uh, jihadiști. Și vedem ce s-a întâmplat în Siria și acum uh, cum ideologia aceasta a morții, ideologia oribilă, este diseminată prin uh, atacarea bisericilor și a moscheilor cu un singur obiectiv, să distrugă comunitatea. Și se, adresea, se concentrează pe locurile unde oamenii se adună să se roage, să cânte, să se iubească. Teroarea regională însă are urmări globale toate implicațiile politice pot fi enorme, cu siguranță pentru Europa, pentru că în primul și în primul rând, în ceea ce privește migrația, vedem efectele, dar haideți să ne gândim și ce se întâmplă în inima Uniunii noastre, că și aici au fost atentate. Uniunea Europeană trebuie să susțină în continuare aceste state pentru a garanta siguranța în regiune, dar trebuie să vizeze uh, și o dezvoltare durabilă în cadrul strategiei UE Africa. Sunt elemente esențiale. Bunăstarea, este foarte bună împotriva regimurilor teroriste. Burkina Faso nu trebuie lăsată în urmă, pentru că riscăm să avem un focar, iar urmările cu siguranță se vor resimți rapid în Europa. Nu uitați, Burkina a fost seculară. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Chowns. Un minut Nimeni nu ar trebui să fie supusă violenței din cauza religiei sau din cauza oricărui alt aspect al identității, etnicitate, sexualitate, convingeri politice. Nimeni, niciodată. Din nefericire, în Burkina Faso, astfel de violență țintită a crescut. Peste uh, 750 de oameni au fost uciși și sute de mii au fost uh, transformați în refugiați, ceea ce a dus la o urgență umanitară. Dar Burkina Faso are o lungă istorie de toleranță religioasă care ar trebui să fie susținută și uh, uh, salutată și vreau să îi uh, felicit pe toți acești oameni curajoși care se bazează pe această tradiție și rezistă încercărilor de a provoca conflicte interreligioase. Securitatea umană nu se poate asigura cu armele. Vedem în Burkina Faso că strategia guvernului de a executa suspecții pur și simplu cauzează și mai multă radicalizare. Uh, forțele de poliție din și armata din Burkina Faso trebuie să respecte drepturile omului mai degrabă de să creeze teamă. Securitate înseamnă să garantezi dreptul oamenilor la o viață uh, decentă și la servicii decente. Extremismul nu crește decât acolo unde există lipsă de speranță. Multiple uh, cauze, inclusiv schimbările climatice, contribuie la eroziunea situației și de asemenea, și agricultura europeană e o problemă pentru că toate subvențiile pe care le oferim produselor noastre subminează producția locală. Deci trebuie să ne asigurăm că reacția noastră față de abuzurile împotriva drepturilor omului este una coerentă să, și trebuie să-i susținem pe toți cei care luptă împotriva extremismului și vor să uh, obțină pacea prin dialog. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Burkina Faso este o țară laică, prima țară din Africa de Vest care a creat Uniunea Fraternală a Credincioșilor, prezidată și coprezidată din 1972 de creștini și de musulmani. Uh, Burkina Faso are un, uh, o tradiție îndelungă de dialog interreligios, însă din 2015 Burkina Faso, ca și celelalte țări din Sahel, se confruntă cu uh, violențe grave conduse de populații civile, de jihadiști și grupări armate care uh, vizează toate comunitățile religioase moderată, atacând baza fundamentală a acestei țări, uh, bazată pe dialog și deschidere și încercând să creeze zone în care să nu se aplice uh, legea. Cauzele de sărăcie Uh, cauzele legate de slăbiciunea, incapacitatea statului plus corupția trebuie să fie rezolvate. Securitatea trebuie să fie garantată și cerem uh, ca uh, G5 Sahel să poată să-și continue activitatea și activitatea sa să fie întărită în domeniul securității. De asemenea, cerem să se deblocheze o asistență umanitară urgentă în această regiune. Peste un milion și jumătate de oameni suferă de foame în această zonă și nu putem să ne concentrăm doar pe partea de securitate. Partea de foame și de asistență umanitară este primordială. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Villanueva Ruiz. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunea Sahel se confruntă cu o criză umanitară uriașă, atacurile teroriste, schimbările climatice generează foamete și strămutări. Au murit de patru ori mai mulți civili față de 2013. Până acum, Uniunea Europeană a făcut tot posibilul să ajute zona Sahelului pentru a plasând astfel securitatea în rândul priorităților față de uh, acea zonă. Dar uh, Uniunea Africană încearcă acum să vadă ce se întâmplă cu rutele de migrație, cu oamenii încercând să ajungă înspre Europa. Avem nevoie de securitate. Securitatea însă nu depinde de soldații pe care îi trimitem în zonă. Securitatea depinde de sistemul de justiție pe care îl vom promova. Trebuie să ne schimbăm politica comercială și economică în continuare ancorată în modelul post-colonial. Trebuie ca această regiune a lumii să te transforme într-o regiune fără datorii, iar oamenii trebuie să-și poată câștiga existența. Trebuie să construim pace și securitate în regiune. Să muncim împreună cu tărie pentru societatea civilă, pentru statul de drept și să facem în așa fel încât vocea oamenilor să fie ascultată. Mulțumim foarte mult, domnul Etienne. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația din statele Sahel este una apăsătoare. Burkina Faso este statul în cauză astăzi și cred că ar trebui să privim toate statele în întregimea lor, toată regiunea, toate statele învecinate, uh, după cum s-a spus, Burkina Faso pe vremuri era o țară în care religiile trăiau în pace unele cu altele. Nu mai este așa astăzi. În trecut religia n-a jucat niciun rol, astăzi este cu totul altfel și nu e vorba de faptul că sunt hăituiți creștinii de către jihadiști și musulmanii moderați sunt vizați. Prin urmare, asta arată că există o adevărată cultură a terorii, oamenii nu se mai pot înțelege unii cu alții și nu se mai poate purta un dialog religios. Dragi prieteni, cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a susține mai mult această regiune, să oferim oamenilor o perspectivă ca să nu se mai radicalizeze, dar, totodată, trebuie să vizăm și susținerea militară. Însă e adevărat, uh, nu, securitatea nu ține doar de militar, însă, din păcate, trebuie să spun, securitatea ține în mare măsură de militar, motiv pentru care trebuie să ne angajăm în această zonă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, are cuvântul acum domnul Höll Örülök, hogy a mai határozattal sikerült közösen át... foarte mult! Discutând astăzi despre Burkina Faso, este foarte important să avem în vedere victimele. Eu sunt unul din autorii acestui document. Sunt deosebit de bucuros de faptul că Vrem să-i ajutăm pe cei care suferă în Burkina Faso, căci de luni de zile ascultăm strigăte de ajutor din partea musulmanilor moderați și din partea creștinilor din Burkina Faso. Islamiștii vor să distrugă întreaga societate, vor să distrugă coerența și coeziunea acesteia. Ungaria, în cadrul programului lansat uh, special pentru această regiune a transmis uh, ajutor Burkinei Faso și am primit informații din țara respectivă că aproximativ 600 de mii de persoane sunt acum refugiați interni în țară. Iar fără o activitate internațională care să se axeze asupra acestora, aceste persoane sunt pierdute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum vorbitorii numele grupurilor politice și începem cu PP prin persoana domnului Vandale. Mulțumesc foarte mult! Din ce în ce mai multe țări uh, sunt vizate de islamiștii extremiști, în așa fel încât uh, să acționeze în afara oricăror reguli și în afara legii. La fel se întâmplă și în Burkina Faso, unde vreme îndelungată și musulmanii și creștinii au trăit unii lângă alții în pace. Asta până recent, în urmă cu câțiva ani, în urma atentatelor care au început, lansate de grupe susținute de Al-Qaeda și Al-Nusra. E vorba de atentate asupra creștinilor și asupra musulmanilor uh, moderați. Aproape în fiecare săptămână auzim de biserici atacate în Burkina Faso, ba chiar și școlile au ajuns să fie atacate. Și apoi oamenii sunt hăituiți, mulți creștini sunt acum refugiați. Urgența este foarte mare pentru că este și secetă pe deasupra, dincolo de atentate. Și, bineînțeles, asta rezultă apoi în valuri de migranți. Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice ajutorul pentru această țară, de fapt pentru întreaga regiune, iar atacurile extremiștilor trebuie să fie judecate aspru și trebuie să fie combătute. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum în numele SND Doamna Nina Gale, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule reprezentant. Situația în Burkina Faso a continuat să se deterioreze în tot acest an și este important să ne uităm la această situație într-un mod mai general, mai degrabă decât să ne concentrăm pe un singur grup etnic sau o singură țară. Ce ar trebui să ne preocupe este că regiunea Sahelului a devenit așa cum am auzit deja, un nou uh, cămin pentru uh, ISIS, pentru teroriști și asta duce la și mai multă insecuritate într-una dintre cele mai sărace și mai prost guvernate uh, zone ale lumii. Deci vă cer, domnule înalt reprezentant, să se dezvolte o strategie pentru Africa de Vest. Trebuie să susținem aceste țări ale căror forțe armate sunt uh, subdimensionate și ale căror uh, strategii anti-insurgență sunt cel puțin deficiente. Ah, și evident, uh, arestarea suspecților și executarea lor fără mm, uh, proces nu face decât să trimite și mai mulți oameni în brațele uh, islamiștilor. Întrebarea mea este ce face Uniunea Europeană ca să ne alăturăm cererii Națiunilor Unite de a investiga toate abuzurile forțelor din grupul 5G și ce facem ca să continuăm să abordăm provocările legate de respectarea drepturilor omului de către toate armatele din acea regiune? Mulțumesc foarte mult! pentru uh, grupul Renew. Acum, doamna Rodriguez Ramos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule reprezentant, înalt reprezentant, Burkina Faso face parte dintre cele mai sărace 10 țări din lume și situația la fața locului este dramatică în 2019 au existat peste 300 de atacuri teroriste, iar grupările jihadiste au uh, transformat această zonă într-o zonă de recrutare a tinerilor și și-au concentrat atacurile asupra moscheelor, bisericilor și școlilor creând astfel un exod de peste 500.000 de persoane, care se adaugă persoanelor strămutate din Mali, ceea ce înseamnă că într-o țară unde patru din cinci persoane au nevoie de agricultură pentru a supraviețui, pragul Uh, malnutriției a ajuns să depășească uh, pragul urgenței. De aceea, lupta împotriva terorismului, lupta pentru pace și securitate trebuie uh, accentuate, dar înainte de toate este nevoie de o asistență umanitară de urgență. Mulțumesc. În, grupul verzi, în numele grupului Verzilor are cuvântul domnul Saturi. Această rezoluție Uh, face portretul dificil al situației din Burkina Faso de astăzi. Dați-mi voie să vă reamintesc că uh, faptul că dialogul este și rămâne un pilon al evoluției acestei țări. Între grupuri etnice, între uh, religii, încă mai există o coeziune națională. Aici ne confruntăm cu o criză politică și de teritoriu. Această criză uh, Uh, vine peste cea cauzată de încălzirea climatică. Burkina Faso se luptă pentru ca uh, sărăcia extremă să nu devină teren fertil pentru jihadism. Țările europene au o responsabilitate majoră din acest punct de vedere și acțiunile noastre sunt extrem de importante pentru binele populației. Uh, a mai fost o reuniune a grupului G5, un eșec Uh, este urgent ca Franța, Europa și restul comunității internaționale să regândească strategia pentru zona Sahelului. Trebuie să facem un bilanț sincer și să tragem învățămintele din uh, lunga noastră istorie de eșecuri și trebuie să luptăm cu popula- să lucrăm cu populația. Cu ei trebuie să construim stabilitatea. Mulțumesc foarte mult și acum uh, pentru grupul Identitate Democrație, un minut, domnul Panț. Presidente, ormai da tempo în Burkina... Mulțumesc. Deja de multă vreme în Burkina Faso sunt vânați uh, creștinii, dar nu numai creștinii. Grupurile jihadiste din țară, cu legături cu Al-Qaeda și cu statul islamic, sunt responsabile de peste 650 de morți și de strămutarea a mii de persoane, și asta din cauza slăbiciunii forțelor armate locale. 74 de creștini au fost uh, uh, uciși, printre care trei preoți. În prima duminică de Advent, un grup de mm, atacatori jihadiști au atacat o uh, biserică în timpul slujbei, uh, executându-l pe preot chiar la altar. Este indispensabil ca Parlamentul European să se angajeze să-i apere, să apere această țară fragilă și mă gândesc mai ales la creștinii care își riscă viața pentru uh, credința lor. Le urez tuturor un Crăciun fericit uh, și reamintesc uh, că ascunderea rădăcinilor noastre judeo-creștinești pentru a nu răni sensibilitatea unora sau altora este o cale greșită. Crăciun fericit tuturor! Mulțumesc în numele ECR, domnul Ruisan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Violența islamismului radicalizat uh, a schimbat uh, Burkina Faso dintr-o țară pașnică, cunoscută pentru toleranță religioasă, într-un focar de infecție pentru islamism și uh, sunt afectate comunitățile religioase. În 2019, mai bine de 60 de creștini au fost uciși în atentate. Bisericile sunt închise, iar creștinii sunt hăituiți și îndepărtați din satele lor. Sunt deosebit de îngrijorat, mai ales pentru că se pare că violența nu se rezumă acum la Burkina Faso, ci ia amploare în toată zona Sahelului. Acțiunea internațională este absolut urgentă. Fac un apel către Uniunea Europeană în așa fel încât să aibă în vedere situația creștinilor din regiune, să fie preocupată de aceasta și să o includă în politica de securitate, dar și în noua strategie UE-Africa. Asta pentru a nu se mai ajunge la eliminarea prezenței creștinilor din Burkina Faso și din întreaga regiune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Am terminat runda vorbitorilor în numele grupurilor politice și acum uh, dau cuvântul doamnei Benjumea. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din nefericire, cazurile de violență pe care le condamnăm astăzi, atacul asupra bisericilor creștine din Burkina Faso, nu sunt cazuri izolate. În ultimii ani, Persecuția religioasă împotriva creștinilor în Burkina Faso a tot crescut și această persecuție se întâmplă și în Nigeria, Afganistan, Sri Lanka și multe alte țări din lume. Asta este o persecuție religioasă a teroriștilor islamiști împotriva creștinilor. Ei omoară oameni cu sânge rece doar pentru că uh, au o anumită credință. Și cifrele vorbesc uh, de la sine și sunt absolut îngrozitoare. Conform unui raport al organizației Open Doors, în 2018, peste 4.000 de creștini au fost uciși din cauza religiei lor. 300 uh, au fost închiși și 1800 de biserici au fost atacate. Stimați membri, trebuie să spunem foarte clar. În ciuda uh, celor care apără multiculturalismul, aceste atacuri sunt un atac împotriva tot ce reprezentăm noi în Europeană asupra valorilor noastre, stilul nostru de viață, libertății noastre și nu putem să stăm inactivi în timp ce acest lucru se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Jones, un minut. Mulțumesc. Au fost și alți colegi care s-au referit la situația din Burkina Faso spunând că Burkina Faso era cunoscută pentru toleranța religioasă și culturală. Doresc să-i felicit pe acești colegi, să felicit această țară pentru această atitudine. Atentatele sunt absolut îngrozitoare. Trebuie însă să plasăm totul într-un context mult mai amplu și țin să menționez în primul rând, să transmit în primul rând condoleanțe tuturor celor care au pierdut pe cineva în atentate, și să îi compătimesc pentru suferința trăită. Nu doar în Burkina Faso. Violența aceasta este un virus care se răspândește până în profunzimea structurii statelor, până în inima noastră. Este ceva ce trebuie să oprim cu orice preț. Concret, la ce mă refer? Cred că nicio țară nu este imună în fața atacurilor și trebuie să fim foarte atenți ce facem în strategia UE Africa și cum punem problema. Consider că trebuie să manifestăm solidaritate, să cooperăm și să dăm dovadă de prietenie și să oferim și finanțare, mai degrabă pași pozitivi decât unii negativi, ca să ne asigurăm că suntem o lume, o rasă umană și că nu suntem divizați. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul doamna Loazou. La litanie des attaques Această litanie a atacurilor teroriste în Burkina Faso durează deja de mai mulți ani și vizează atât militar cât și civil, restaurante, piețe, școli, biserici. Realitatea este că această situație nu face decât să se agraveze și Uniunea Europeană trebuie să își precizeze asistența pentru a construi forțe de securitate republicane care să fie demne acest lume, de acest nume, să investească pe termen lung în uh, cursuri de formare pentru poliție, jandarmerie, pentru armată. Statele membre trebuie să-și depășească reticența și să fie mai prezente pe teren pentru a îi uh, ajuta pe cei pe care îi instruim. Iar uh, autoritățile din Burkina trebuie să ne spună cum au de gând să-și cucerească teritoriul și ce asistență au nevoie din partea noastră. O asistență militară, dar și un sprijin pentru forțele de securitate internă, pentru justiție și pentru vămi. Nu mai avem timp, avem nevoie de o strategie europeană pentru regiunea Sahel, care să fie construită împreună cu beneficiarii acesteia. Avem toate instrumentele pentru a acționa mai mult decât ceilalți, dar trebuie să ne coordonăm mai bine pentru a răspunde acestei provocări considerabile a securității în regiunea Sahel. O provocare care este și Africii și și a noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Bild. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Un milion și jumătate de strămutați, 10.000 eh, de eh, școli închise și atacate din singurul motiv că se predă în franceză și cu litere latine. O persecuție a eh, creștinilor și Occidentul tace jenat Uh, la sfârșitul acestei luni, o biserică protestantă din estul țării a fost atacată cu 14 victime. Uh, etatul Burkina B a dat uh, un punct de stabilitate în zona, acum se confruntă cu terorismul islamist și este afectat de un conflict care inițial fusese limitat la nordul Maliului și care acum s-a întins în toată zona aproape doar soldați francezi luptă în această imensitate saheliană, 4500 aproape, în timp ce misiunea ONU este redusă la impotență. Am ascultat toți, toți colegii care au intervenit, doamna Lazo și toți ceilalți, toată lumea pare de acord. Totuși, dezbaterea aici între zidurile protejate ale Parlamentului European nu va schimba nimic atâta timp cât uh, Uniunea Europeană nu va înțelege care sunt mizele reale în această regiune și care devin cruciale atât pentru creștinism cât și pentru Europa. Să luăm act de această situație în această zi și în această perioadă de sărbători de Crăciun. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Poreba, un minut. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, Trebuie să condamnăm uh, atacurile din Burkina Faso, să manifestăm solidaritate cu cetățenii de acolo și cred de asemenea că este un moment bun să ne gândim ce putem face noi ca Uniunea Europeană pentru a readuce stabilitatea în țară, pentru a stabiliza situația și regiunea, pentru că atacurile recente, mai ales asupra creștinilor, atacuri uh, efectuate de islamiști legați uh, de ISIS au însemnat multe vieți pierdute. Recent a fost atacată o biserică unde au fost uh, ucise mai multe zeci de oameni, s-a tras în copii cu arme automate. A sosit deci momentul să lansăm acțiuni specifice pentru a readuce stabilitatea în țară, iar în altul nostru reprezentant are foarte multe de făcut aici. Avem nevoie de o strategie, avem nevoie de asistență umanitară și, desigur, acțiuni extrem de bine țintite. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dăm cuvântul domnului Hetman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. La 1 decembrie a avut loc un atac militar împotriva unei biserici din Burkina Faso. Au murit 14 oameni și foarte mulți au fost răniți. În 2019, din cauza atacurilor jihadiste, 40 de creștini s-au, și-au pierdut viața, iar în ultimii ani aceste agresiuni au fost din ce în ce mai repetate. Sute de mii de oameni uh, au fost obligați să-și părăsească casele, sute de oameni și-au pierdut viața. Drept drepturile omului sunt bagiocorite, uh, um, bisericile se închid. Cerem uh, autorităților din Burkina Faso să uh, întreprindă acțiuni pentru a proteja um, diferitele culte. În același timp, Burkina Faso este una dintre cele mai sărace 10 țări din lume, victima multor conflicte interne și uh, suntem conștienți că guvernul său ar putea să nu fie capabil să acționeze singur și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să coopereze, coopereze cu uh, guvernul din Burkina Faso și cu uh, grupul țărilor din Sahel pentru a asigura securitatea în regiune. De asemenea, este important să continuăm asistența um umanitară pentru Burkina Faso. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cus, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi vom vota această rezoluție, dar în același timp să ne fie foarte clar un aspect. Măsurile politice nu rezolvă problema reală a hăituirii creștinilor și a încălcării drepturilor omului, pentru că vedem că cifra creștinilor care sunt îndelungați Um, s-a ridicat la 2 milioane și cel puțin 33 de persoane au fost ucise recent în Congo de către islamiștii radicali. Care este răspunsul nostru la această ură mortală? Sunt uh, creștini, pentru creștini adevărați poate exista um, doar un singur răspuns. Iubește-ți dușmanul. Și chiar și Isus a propovăduit asta, spunând că dacă m-ați urmărit pe mine, înseamnă că vă urmăriți și pe voi. Prin urmare, Întrebarea este dacă într-adevăr iubirea poate fi răspunsul și eu vă spun că da. Căci Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât i-a oferit-o, um, l-a oferit pe Fiul Său acesteia. Și suntem în prag de Crăciun. Doar uh, iubirea ne poate ajuta. De aceea, ce doresc eu tuturor este sărbători fericite, cu, și aducătoare de lumină și de pace. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acestea fiind spuse, am terminat lista vorbitorilor și trecem mai departe la Catch the Eye. Patru nume am marcat. O să ascultăm pe toată lumea și începem cu domnul Pospișil. Un minut. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu, souhlasím s autory. Mulțumesc am ascultat întreaga dezbatere și sunt perfect de acord cu autorii acestei rezoluții. Reprezentanții Comisiei ar trebui să știe ce formă trebuie să capete politica noastră externă în fața acestei țări nefericite. Să ținem piept violenței din această țară, o țară care obișnuia să fie extrem de tolerantă. Colegii au vorbit foarte frumos despre asta. Faptele sunt extrem de triste, nu are sens să le repetăm. Trebuie să ne gândim mai degrabă cum să ajutăm această țară, ce ajutor putem oferi guvernului care, din păcate, nu face față atacurilor uh, la adresa creștinilor și nu numai

Domnul Wallace, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Burkina Faso și regiunea Sahel sunt zone cu foarte multe provocări și dacă ne întrebăm ce poate face Uniunea Europeană într-un mod pozitiv, ar trebui să avem o abordare diferită față de această regiune, pentru că nu încercăm să rezolvăm cauzele instabilității, schimbările climatice, Uh, fluxul ilicit de fonduri între regiuni, uh, exploatarea, precum și uh, acțiunile corupte ale administrației publice. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Nu facem decât să le furăm minereurile prețioase și astfel contribuim în a-i păstra, în a, în a le accentua sărăcia. toate, uh, toate mm, uh, eforturile noastre de a asigura securitatea în regiune au eșuat. Trebuie să încetăm să-i mai uh, jefuim pe acești oameni și să-i ajutăm, așa cum trebuie ajutate astfel de țări. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Polceac, un minut. Mulțumesc. Fac un apel și eu către înaltul reprezentant. Trebuie să susținem Burkina Faso este o țară care suferă din cauza violenței jihadiste. Este o țară care aproape s-a prăbușit. În trecut, statul a funcționat destul de bine, acum nu mai e cazul. Sunt de acord cu colegii mei care au vorbit. Violența la adresa creștinilor este înfiorătoare. Violența împotriva copiilor, violența împotriva musulmanilor moderați. Structurile democratice din această țară trebuie să fie susținute și trebuie să susținem uh, forțele de securitate, um, forțele armate ale statului și totodată trebuie să ajutăm această țară pentru că mai suferă și de secetă, iar din cauza secetei mii de oameni deja au trebuit să plece. Eu voi vota pentru această rezoluție și totodată fac un apel către înaltul reprezentant spunând că uh, Trebuie să ne preocupăm, să ne preocupe și să ne ocupăm de întreaga zonă Sahel, altminteri riscăm să avem mai multe probleme. Mulțumesc! Am terminat procedura Catch the Eye și acum dăm cuvântul domnului Borel. Vă rog! Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Uh, cu toți aveți dreptate. În uh, ultimele luni am văzut o deteriorare dramatică și continuă a situației de securitate în Burkina Faso. Uh, cifre și mai, mai mari și mai îngrijorătoare decât cele pe care le-ați menționat noastră. 700 de victime în tot acest an, 500 din vară și până acum nenumărate atacuri de diverse tipuri împotriva forțelor armate, forțe de securitate, civili, eh, școli, eh, aproape 700.000 de persoane refugiate intern. Eh, situația crizei alimentare este de asemenea extraordinar de grav. Oamenii aceștia au nevoie de servicii, de ajutor. Peste un milion de oameni au nevoie de asistență alimentară de urgență. În această vară uh, s-au închis peste uh, 2000 de școli, deci 300.000 de copii au rămas fără educație. 10.000 de profesori au fost afectați, atacați, câțiva dintre ei au fost uciși în acest an. Situația slăbește autoritățile centrale, în timp ce următoarea, uh, următorul scrutin prezidențial se apropie și mm, autoritățile sunt în, uh, uh, în, în criză. Burkina Faso este un partener important pentru noi și în ciuda faptului că recent au apărut unele dificultăți în ce privește evaluarea crizei, cred că trebuie să fim mai prezenți și mai angajați în această zonă. De fapt, creștinii reprezintă 25% din populație. Țara este dată drept exemplu de coexistență pașnică din punct de vedere religios, dar este clar că grupurile teroriste vor să submineze această coexistență Uh, ca parte a unei strategii mai largi de a stimula conflictele interetnice și religioase și de a genera o uh, deplasare continuă a populației. Atacă comunități pe care le consideră dușmani, dar și pe acei musulmani pe care jihadiștii consideră prea moderați. Așa cum este arătat asupra atacului împotriva unei moschei în octombrie. Această situație nu cere o atitudine de retragere, ci pe o acțiune, pentru o acțiune, cer o acțiune și mai puternică și urgentă. Semnatare, ca semnatare a Declarației Universale a Drepturilor Omului și al Convenției privind drepturile civile și uh, politice, Burkina Faso și comunitatea internațională împărtășesc obligația de a salva vieți, de a proteja demnitatea umană și de a apăra libertatea de credință. De aceea urmărim uh, situația și acționăm în zone unde securitatea este uh, amenințată. Suntem angajați uh, în uh, a susține lupta împotriva radicalizării și, bineînțeles, că acest efort cere resurse. Finanțăm forța G5 Sahel cu 10 milioane și uh, eforturile de coexistență pașnică cu aproape, între comunități cu aproape aceeași sumă susținem societatea civilă uh, cu un alt grant de 7 milioane. Iată așadar o ilustrare a ceea ce facem cu acest scop specific. Păstrarea, păstrarea coeziunii sociale și a coexistenței religioase sunt elementele cheie în stabilizarea țării. Aș vrea să reasigur uh, Parlamentul că Vom continua să susținem uh, Burkina Faso în a face față acestei provocări critice, pentru că situația acolo, în Burkina Faso și în general în Sahel, afectează foarte mult securitatea și pacea noastră a europenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru că ați atras atenția, ați adus atenția Parlamentului European această situație tristă. Să se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 Uh, cartonaș albastru în mod tradițional, dar și folosind sistemul de înregistrare electronică. Instrucțiunile sunt la intrarea în sală pentru folosirea acestuia. Acum, domnul Cernețchi, un minut. Panie președinte, panie comisarul. Domnule înalt reprezentant, mă bucur că dincolo de divergențele politice reușim să vorbim și despre alte subiecte. Acum avem un subiect uh, dureros. Abuzul sexual asupra tinerilor, minorilor, este o chestiune oribilă și în contextul numeroaselor cazuri de abuzuri sexuale în provincia Logar, trebuie să ne ridicăm vocea și să uh, facem presiune asupra guvernului. Afganistan s-a bucurat de un sprijin foarte puternic din partea noastră, asistență umanitară, asistență financiară. Prin urmare, putem să exercităm presiuni, să facem tot ce este posibil pentru a-i determina să uh, pună punct acestor practici și să limiteze uh, posibilitatea ca abuzurile sexuale asupra uh, minorilor să, mai poată, să se mai poată întâmpla acești copii rămân stigmatizați pe viață și trebuie să dăm dovadă aici de solidaritate. Mă bucur că avem o poziție comună, că am, ne-am depășit orice divergențe politice și sper că și Comisia Europeană va putea uh, avea o poziție clară în acest, uh, în acest sens. Mulțumesc. Acum două minute, domnule, domnul Marquardt. Mulțumesc, domnule președinte. Care e problema mea când discutăm în Parlamentul European despre Afganistan? Discutăm doar, despre aspectele întunecate eu știu că Afganistanul are laturi întunecate, dar până la urmă, poate, din când în când, trebuie să vorbim și despre aspectele mai fericite, despre familii fericite, despre mâncarea bună, despre apusurile frumoase în Kabul. Știu că nu acesta este subiectul azi, dar mă întristează faptul că această țară are două părți și că nu este mereu prezentată în întregimea ei. În 2016-2017 am fost uh, fotojurnalist în Afganistan. Am văzut latura întunecată, nu a rămas ascunsă, dar am, am cunoscut numeroși oameni grozavi, oameni care luptă pentru democrație, pentru drepturile omului. Și țin să precizez că există oameni precum Mohamed Musah Mahmoudi sau uh, alții care fac toate eforturile, depun toate eforturile pentru a lupta pentru drepturile omului. Este trist faptul că acești apărători ai drepturilor omului sunt mai prost uh, protejați decât infractorii de acolo, decât cei care abuzează copiii. Acești doi apărători ai drepturilor omului au vrut să protejeze drepturile copiilor, dar în drum spre ambasada UE au fost arestați. Este foarte important să punem acest subiect pe ordinea de zi. Este la fel de important să, să recunoaștem în rezoluție că autoritățile vor să lanseze pași pentru a proteja mai bine oamenii care luptă pentru drepturile omului să... și vor să mijlocească anchete obiective. Trebuie să facem în așa fel încât aceste infracțiuni să nu treacă nepedepsite, iar apărătorii drepturilor omului trebuie să fie protejați și să stipulăm noi cine să primească ajutor financiar, iar acele persoane să nu rămână nepedepsite în momentul în care copiii sunt abuzați. În această rezoluție sunt abordate mai multe subiecte și sunt extrem de recunoscător că am reușit să elaborăm o rezoluție care să se bucure de sprijin transpartinic. Pentru asta mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumim și noi. Urmează acum Cati Piri, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o uh, uh, știre care ne-a șocat pe uh, toți. Afgan bogații obligă băieți să se îmbrace în femei și abuzează sexual. Asta este sclavie sexuală și este absolut dezgustătoare. Raportul de luna trecută arată cât de uh, rea e situația. Cel puțin 136 de băieți, poate și multe alte mii în provincia Logar au fost abuzați în mod sistematic de profesorii lor și de autoritățile locale, de uh, oamenii pe care îi respectau cel mai mult. Și lucrurile nu s-au terminat uh, aici. Câțiva băieți au fost uciși, cinci din, de către familiile lor pentru că au adus rușine în comunitate. Prin urmare, autoritățile afgane trebuie să suspende imediat pe toți uh, cei acuzați de aceste crime și să facă o investigație independentă uh, a tuturor acuzaților și să-i uh, tragă la răspundere pe autori. Această practică îngrozitoare trebuie să fie eliminată odată pentru totdeauna. Mulțumesc, doamna Matias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Susținem această rezoluție. Abuzurile sexuale sunt una din uh, realitățile cele mai atroce. Iar în cazul Afganistanului, consecințele sunt devastatoare nu numai pentru țară, cât și pentru regiune și pentru toți cetățenii de acolo. Din păcate, în față nu avem decât un exemplu dintre alte multele, multe, pentru că între 2015 și 2018 peste 14.000 de copii au fost abuzați sexual în Afganistan. Fac un apel către toți colegii să susțină amendamentele pe care le-am adus acestei rezoluții. Cum spuneam, o susținem, uh, dar nu trebuie să uităm că raportorul general uh, special al uh, Națiunilor Unite a arătat că forțele americane au primit instrucțiuni să nu acționeze în cazul în care remarcă uh, agresiuni și violențe împotriva uh, copiilor. Uh, acest lucru nu este acceptabil. Știm asta și uh, de la Human uh, Rights Watch, care a demonstrat că au existat abuzuri comise de organizații paramilitare susținute de Statele Unite. Deci trebuie să spunem acest lucru în rezoluție și să cerem o anchetă independentă pentru ca aceste acte să nu rămână nepedepsite. În uh, rezoluție trebuie de asemenea să facem un apel către statele membre să înceteze să mai deporteze pe minorii afgani care sosesc pe solul european așa cum cerem în, în rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cum, are acum cuvântul domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant, dragi colegi. Infracțiunile împotriva copiilor sunt cea mai gravă formă de agresiune, pentru că răpește copilăria copiilor afgani și apoi le afectează viața și viitorul, iar viitorul acestora este viitorul Afganistanului, și am muncit din greu să-l creăm pe acesta. În ultimele zile am uh, văzut cum președintele Gani și-a asumat angajamentul să ancheteze ceea ce s-a întâmplat în școlile din provincia Logar. Apreciem această reacție și așteptăm apoi rezultate concrete. Căci toți făptașii trebuie să fie aduși în fața justiției, iar școlile trebuie să redevină un loc sigur pentru copii. O sarcină importantă în efortul nostru comun este aceea de a asigura viitorul tinerei generații afgane și vom uh, continua suportul nostru pentru a eradica practica Bacea Bazi și vom vrea în continuare să promovăm și să protejăm dreptul copiilor din Afganistan. Mulțumim foarte mult! Două minute, domnul Zofco. Domnule președinte, acum câteva săptămâni am sărbătorit a 10-a aniversare a Convenției privind drepturile copilului și cu această dezbatere putem uh, vedea că încă mai avem multe de făcut pentru a proteja copiii din toată lumea. Vreau să-mi exprim uh, îngrijorarea în legătură cu acuzațiile de abuzuri sexuale în câteva școli din provincia Logar. Protecția vieții și bunăstării copiilor ar trebui să fie un element central al oricărei societăți, mai ales uh, în, în timpul de război. De asemenea, regret că detenția arbitrară a apărătorilor drepturilor omului care au raportat aceste exploatări și încălcări ale drepturilor omului. Autoritățile afgane ar trebui să asigure în toate circunstanțele că apărătorii drepturilor omului pot să-și îndeplinească munca lor de apărare a drepturilor omului. După aceste cazuri, cer uh, uh, Uh, procuraturii să lanseze o investigație independentă și imparțială în legătură cu aceste abuzuri și cu detenția arbitrară a apărătorilor drepturilor omului. Delegația Uniunii Europene și statele membre care au misiuni diplomatice la Kabul ar trebui să continue să urmărească dezvoltarea acestor cazuri și să implementeze orientările Uniunii Europene în ce privește protecția drepturilor copilului în timpul unor conflicte armate. Mai mult, este extrem de important pentru Uniunea Europeană să crească uh, monitorizarea uh, modul în care se dă uh, asistența financiară în Afganistan. Ne putem asigura astfel că bugetul duce la un mediu de protejare a copiilor și a apărătorilor drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele grupurilor politice, SN, pentru grupul SND, domnul Santos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte situația despre care discutăm astăzi se bazează pe o practică bașabazi foarte veche în afganistan o practică atroce. Și sub acest pretext uh, se închid ochii asupra unor încălcări uh, flagrante ale drepturilor minorilor, ale drepturilor omului în general. Iar acțiunile guvernului afgan uh, sunt insuficiente. Copiii sunt abuzați, activiștii pentru drepturile omului sunt atacați și deținuți în mod arbitrar. Trebuie să acționăm pentru a-i proteja pe toți cei care luptă pentru a-i uh, apăra pe copii și să punem capăt acestor practici rușinoase. Aceste acte trebuie să fie pedepsite, să garantăm accesul copiilor la justiție și atunci când reușesc să se refugieze în alte țări, acești copii nu ar trebui să fie deportați. Știm că mentalitățile se schimbă greu, de aceea trebuie să mobilizăm societatea afgană, activiștii, liderii religioși, toată lumea împreună trebuie să se bată, să, să, să, să lupte împotriva acestui flagel. Schimbările legislative sunt necesare, de asemenea trebuie acționat în domeniul educației pentru a-i proteja pe copii. Mulțumesc! În numele grupului ID are cuvântul doamna Anderson. Un minut. Mulțumesc. Abuzul copiilor din Afganistan este dezgustător. Abuzul sexual uh, asupra oricărui copil este dezgustător. Dar, din păcate, această formă de abuz nu este neobișnuită în țările islamice și este doar o expresie a culturii care domină acolo. Problema este că Parlamentul European, din nou, uh, îndrăznește să arate cu degetul și să pună la stâmpul infamiei practicile altor țări. Auzim aici uh, predici uh, de duminica și da, putem să ne simțim bine pentru că putem să ne demonstrăm superioritatea morală, dar adevărul este că toate acestea nu schimbă nimic în viața de zi cu zi a acestor copii. Sexualitatea în uh, islam și felul în care se pune problema nu este corectă. Pentru că, iată, dacă oricum nu putem să numim problema ca atare, nu vă prefaceți, vă rog frumos, că vă pasă de acești copii, pentru că toată această superioritate mora, morală cu care vă prezentați aici nu uh, reprezintă decât uh, o fațadă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele Guengel, doamna Daly. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, această rezoluție din punctul de vedere a faptului că deschide, redeschide dezbaterea privind uh, această practică dezgustătoare, bacea bazii, abuzarea sistematică a copilor și uh, sclavia sexuală a copilor, care e foarte răspândită în Afganistan și Asta e lucrul cel mai trist în legătură cu această discuție, că nu e vorba de nicio revelație, de nicio noutate. Am știut despre asta de foarte multă vreme și, de fapt, știm uh, că uh, orice încercare de a expune această situație și a o opri au fost uh, blocate. Chiar uh, soldații americani care au încercat să oprească acest proces uh, au fost sancționați de superiorii lor uh, și astfel de comportament uh, Uh, a fost lăsat nepedepsit chiar și de către trupele americane care au acolo. Deci mi se pare că e un nonsens. Uh, uh, intervenția americană în Afganistan era vorba despre drepturile omului, nu despre drepturile femeilor, despre educație. Și ei au, au știut despre această practică, au văzut-o și nu au făcut nimic. Asta îi face complici la această practică. Și, sigur, cazurile trebuie să fie investigate. Sigur că victimele trebuie să fie susținute și protejate. Dar cred că trebuie să tragem uh, concluziile din uh, această situație. Este o ironie tristă că noi condamnăm pe bună dreptate uh, violul și sclavia sexuală a copilor când țara respectivă a fost violată și jefuită de intervenția străină și populația a fost transformată în sclavi. Afganistanul a fost recent declarată cea mai violentă țară din lume și noi trimitem totuși sute de tineri înapoi în, în acea țară. Uh, Uh, Parlamentul spune că e nesigur ca noi să vizităm Afganistanul, dar nu avem nicio problemă să trimitem să expulzăm copii în acea țară. Rușine uh, să ne fie, dar trebuie să le susținem dreptul de a trăi în demnitate și respect în propria lor țară, fără să se amestece nimeni. Deci susțin rezoluția, uh, dar ar trebui să începem prin a-i susține pe apărătorii drepturilor omului care sunt activi în acea țară și nu pe Uh, oficialii și cei care sunt la putere. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul Castaldo, dar nu îl văd în hemiciclu, atunci îi dau cuvântul domnului Biedron, un minut. Imagine a young boy. Imaginați-vă un uh, copil de 13 ani care merge la școală pentru a primi educația pe care o merită orice copil. Uh, Imaginați-vă că profesorul în care copilul are încredere, îl atrage într-o cameră întunecată și îl violează. Uh, băiatul este curajos și spune ce i s-a întâmplat. Însă când se duce la poliție, este violat din nou. Iar familia băiatului este atât de rușinată încât îl alungă din casă, dar cel puțin nu-l omoară nu este un incident izolat. Este o realitate pentru sute de cazuri confirmate din provincia afgană Logar, unde profesorii, autoritățile locale sunt implicați în abuzul sexual asupra minorilor. Și acum, imaginați-vă că într-o astfel de situație noi nu am face nimic. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Inisir, un minut. Mm, domnule președinte, această dezbatere, această rezoluție se referă la cel mai groaznic lucru pe care ți-l poți imagina. Și e o situație fără nicio scăpare. De aceea e important să discutăm despre acest subiect la cel mai înalt nivel politic. Abuzul sexual, exploatarea sexuală, sclavia copiilor, asasinarea copiilor a unor băieți este un lucru uh, bolnăvicios. Ceea ce se întâmplă în provincia Logar este scandalos. Îmi exprim solidaritatea și sprijinul față de victime. Trebuie să oprim această cultură a tăcerii și a stigmatizării și să oprim practica Bașa Bazir. Bazii, mă scuzați. Iar uh, făptașii trebuie trași la răspundere. Sistemul juridic trebuie să funcționeze, iar tinerii trebuie să primească ajutorul la care au dreptul. Copiii trebuie să aibă dreptul să rămână copii, să crească într-un mediu calm și pașnic. Nici o ființă nu este posesia cuiva. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am terminat lista vorbitorilor înscriși la cuvânt și acum avem trei intervenții la Catch the Eye. Le acceptăm pe toate. Începem cu domnul Pospișil. Un minut domnule președinte situația din provincia logar este înfiorătoare este o tragedie a tinerilor așa putem descrie situația. putem să ne manifestăm solidaritatea dar problemele nu pot fi rezolvate aici. îl întreb deci pe domnul borrell ce putem noi face, ce presiune putem exercita asupra guvernului afgan ca să abordeze această problemă cu adevărat. Am primit câteva declarații, câteva asigurări, dar insuficiente. Trebuie să garantăm că politica noastră față de Afganistan pune pe ordinea de zi și acest subiect. Știm că a existat o reformă a codului penal, dar până la urmă trebuie să ne asigurăm că aceasta este implementată corect

domnule președinte sok szeretettel üdvözlöm önöket és önökön keresztül 500 millió. Mulțumim foarte mult. Salutări tuturor. Salutări și celor 500 de milioane de cetățeni europeni care ne ascultă. Dau cuvântul domnului Wallace de la ID. Doamna Wallace. Mr. Wallace? Domnul Wallace, pardon. Îmi pare rău, nu? Dumneavoastră? Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noțiunea de abuz sexual asupra minorilor uh, este practic unul din cele mai atroce lucruri pe care ni le putem imagina. În Irlanda, abuzul sexual asupra tinerilor de către unii membri ai Bisericii Catolice a lăsat o urmă îngrozitoare de distrugere și suferință. În Irlanda, acest lucru era cunoscut, oamenii știau că se întâmplă, însă se făceau presiuni pentru a se păstra tăcerea. În Afganistan, nu credem că guvernul actual nu știe ce se întâmplă. Uniunea Europeană vrea să ajute la restructurarea Afganistanului în urma distrugerii de către americani și apoi de către ruși înainte dar dacă vrem să jucăm un rol pozitiv, trebuie să fim foarte clar cu autoritățile de acolo și să le spunem că acest gen de practici nu sunt acceptabile. Pentru că și dacă vom păstra tăcerea, lucrurile nu se vor schimba. Putem juca un rol pozitiv în Afganistan și ar trebui să vă folosiți influența și potențialul pentru a scoate la lumină aceste acte și de a le condamna în mod deschis. Mulțumim. Domnule Borel, vă dau cuvântul acum în numele Comisiei pentru un rezumat. President, dear members, for sure there is, there are... Domnul președinte, dragi membri, cu siguranță în societățile noastre dezvoltate există cu siguranță și cazuri de abuz asupra copiilor și am putea discuta și despre războiul din Afganistan și de ce noi, occidentalii, am intervenit acolo, suntem prezenți acolo de aproape 20 de ani, care sunt cauzele, consecințele și așa mai departe. Putem să discutăm toate astea, știm. Dar astăzi, ce ne aduce aici și ce discutăm e acest caz specific este doar vârful icebergului uh, care e ascuns în apă, în cea mai mare parte a lui. Pentru că datele referitoare la abuzul asupra copilor în Afganistan sunt, din nefericire, mult, mult mai grave uh, și nu se poate compara cu situația de aici. Datele pe care le avem arată foarte clar că acest caz este doar partea vizibilă a, a acest caz reprezintă doar partea vizibilă a icebergului. Între 2016-2019, Task Force-ul Națiunilor Unite a, a discutat de, a verificat 14.000 de cazuri de încălcare de abuzare a copiilor. Multe a, au fost extrem de grave a, și Uh, reprezintă 80% din uh, victimele civile. Deci 80% din victimele civile sunt copii în Afganistan și uh, lăsând la o parte constrângerile și problemele în această monitorizare, aceste 274 de cazuri de violență sexuală împotriva acestor copii și multe alte răpiri, 280, 800, peste 800 de atacuri asupra școlilor și spitalelor și așa mai departe. Deci nu, nu mai uh, Uh, nici nu mai continui, că e clar că vorbim despre aceeași problemă. În Afganistan, în 2017, ei au vrut să revizuiască codul penal care intrase în vigoare în și care a intrat în vigoare în 2018 și să uh, criminalizeze în mod specific această practică, baceavaza, uh, abuzul sexual asupra copiilor. Dar este foarte dificil să schimbe obiceiurile și influența uh, bărbaților, oamenilor puternici. Impunitatea e foarte răspândită și victimele se confruntă cu stigmat și cu excludere din societate. Trebuie să continuăm însă să luptăm pentru că acest act de această lege prin protecția copiilor a trebuit să fie aprobată prin decret prezidențial ca să intre în vigoare și mai târziu Camera Inferioară a Parlamentului a refuzat să o promulge, să o promoveze spunând că nu există quorum ca să se aprobe un articol. Și în decembrie 2019, 11 decembrie anul acesta, deci ieri, about it. săptămâna trecută, încă mai discutau această lege. Deci legea de, privind drepturile și protecția copilului a fost respinsă de patru ori de Parlament în ultimii patru ani. Și asta arată ce rezistență la schimbare este uh, la schimbarea de reguli și legi într-o societate care, din nefericire, are acest tip de comportament cu care trebuie să luptăm și pe care uh, și uh, trebuie să ajutăm și pe cei care luptă cu el acolo. Să încercăm să îmbunătățim drepturile copiilor în Afganistan. As much as we can, we will continue doing Facem tot ceea ce putem și vom continua să facem știind că în cele din urmă Uh, să schimbi o societate e mult mai dificil decât să uh, publici o lege în monitor oficial. Recent uh, am uh, organizat o dezbatere publică uh, intitulată Copiii Afganistanului merită un viitor mai bun. Aceasta a atras interes uh, larg din partea oficialilor și a publicului general și în cadrul dialogului uh, anual între Uniunea Europeană și Guvernul Afgan am inclus în mod sistematic un capitol privind situația copiilor, unde astfel de chestiuni cum ar fi uh, copii în conflicte armate, violența împotriva copiilor, uh, căsătoria forțată a copiilor sunt abordate. Sigur, sunt cazuri de abuz și în, în cadrul forțelor armate și Uniunea abordează aceste chestiuni într-un mod sistematic dând atenție situației minorilor recrutați în armată și în forțele de securitate și a comportamentului soldaților și polițiștilor față de populația civilă. Avem un proiect de consiliere a forțelor de poliție care cuprinde și un segment de gen menit să aducă beneficii pentru protecția tinerilor. După cum vedeți, este o problemă gravă. Încercăm să-i ajutăm pe afgani să lupte împotriva ei și cred că e foarte important ca Parlamentul European să contribuie uh, și el la această luptă. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim și noi! Această dezbatere este închisă. Informez pe toată lumea că au fost depuse șase proiecte de rezoluție și că vom vota astăzi. Următorul subiect de pe ordinea de zi legea din Rusia cu privire la agenții străini. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Vă rog frumos să vă limitați la un minut timp de vorbire. Dau acum cuvântul doamnei eurodeputat Fotiga. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. Uniunea Sovietică a fost un regim deosebit de opresiv și de crud. Uh, la adresa jurnaliștilor independenți, mulți dintre ei pie, uh, pierzându-și viața, din păcate, și în Federația Rusă condusă de Putin, asistăm la demersuri similare din partea statului, care, din păcate, seamănă cu cele din trecutul nu atât de îndepărtat. și o avem exemplu pe Ana Politovskaya, un jurnalist extraordinar care s-a, se angajase să ofere informații reale asupra societății ruse. Din păcate, legea uh, promulgată de Putin pe 2 decembrie nu face decât să agraveze situația blogărilor și jurnaliștilor independenți și noi cerem în rezoluția noastră să fie anulată această lege. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, doamna von Kramen. Dragi colegi, din nou, Putin vrea cu această lege să obțină și mai mult uh, control asupra societății sale. Marja de intervenție pentru libertatea de gândire este din ce în ce mai mică. Kremlinul răpește absolut orice libertate, pas cu pas societății din Rusia. Și apoi uh, se dorește închiderea gurii ONG-urilor și a blogărilor. Asta reprezintă uh, Uh, cea mai mare piesă de export a Rusiei. Putin, uh, exemplu pentru regim autoritar. Pentru că ce face Putin? Nu închide mereu pe toată lumea, ci impune niște poveri administrative și niște uh, sancțiuni care încurajează la cenzură. A creat niște metode mai rafinate de a face presiune și de a îngreuna activitatea criticilor în viața de zi cu zi ca să reducă la tăcere. Uh, Intimidarea ONG-urilor este o practică în viața de zi cu zi în vecinătatea noastră. Campanii de dezmințire și de negare a drepturilor cetățenilor se întâmplă și în Uniunea Europeană, în România, în Cehia, sunt la ordinea zilei, zilei iar elevul vedetă este Victor Orban. Pentru că deja ONG-urile în Ungaria trebuie să se înregistreze și să se declare uh, astfel uh, ca fiind organizații străine dacă primesc bani din afara țării. Această evoluție trebuie oprită rapid, acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Pițula. Mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și negocierile constructive. Avem un text uh, comun uh, foarte bun care se concentrează asupra acestei legi problematice privind așa numiții agenți străini și Poziția Parlamentului este foarte clară. Legea a fost adoptată în 2012, dar luna trecută s-au făcut noi amendamente și acestea extind domeniul de aplicare ca să includă pe toți cei care publică uh, conținut sau dau share pe social media uh, și indiferent dacă sunt cetățeni ruși sau nu. În felul acesta, funcționarea mass media este și mai afectată și condamnăm această lege pentru că restricționează libertatea de exprimare și societatea liberă și mass media liberă, care sunt prevăzute în Constituția rusă. Așadar, cerem ca această lege să fie anulată. Rusia a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Declarația Generală a Drepturilor Omului și ne așteptăm ca ei să promoveze valorile pe care au, s-au angajat să le promoveze. De asemenea, relațiile de cooperare între Uniunea și Rusia trebuie să facă parte într-o strategie cuprinzătoare corespunzătoare bazată pe respectul drepturilor omului. Mulțumim. Urmează acum domnul Hook. Mulțumesc. Nu există ceva mai important pentru democrație decât libertatea de exprimare și nimic mai important pentru securitatea Europei, democrația în Europa și în vecinătatea Europei. Iar acum Rusia a făcut un nou pas care ridică uh, îngrijorări. Va cere blogărilor și jurnaliștilor care distribuie informații să fie etichetați drept uh, reprezentanți sau agenții străini. Astfel este un fel de etichetare prin care oamenii să nu mai creadă în astfel de conținuturi și să descurajeze uh, informarea. Noi uh, sperăm într-o relație de prietenie și nu de ostilitate cu Rusia, însă uh, Rusia sufocă libertatea de exprimare și fără o schimbare în sensul democrației, nu uh, se poate continua și vedem care este pericolul uh, sufocării libertății de exprimare. Uh, în numele grupului Renew, aș, uh, vă cer să încurajăm libertatea de exprimare. Mulțumesc, are cuvântul domnul Galler. Mulțumesc, doamnă președinte. Deplângem faptul că, din nou, trebuie să vorbim despre o năsprire a situației legislative din Rusia. Nu doar ONG-urile care primesc uh, finanțare din străinătate sunt vizate de această lege, ci și persoane fizice, cum ar fi blogării, care capătă astfel titlul de agent străin. Când discutăm despre încălcarea drepturilor omului, cine vrea să vorbească despre acestea, despre mediu, despre climă, este denunțat ca fiind agent străin. Eu cred că cetățenii ruși merită mai mult de atât. Cine rostește adevăruri nedorite nu este agent străin. Este o persoană care are în vedere interesele adevărate ale cetățenilor în fața uh, politicului. Este o persoană care, în, nu, care dorește să intervină. E vorba acum uh, de o politică uh, în Rusia care se comportă ca o dinastie în care totul este posibil. Statul uh, rusesc încearcă să pună căluși la gură cetățenilor săi ca pe vremuri și ar trebui să ne sesizăm și să ne manifestăm solidaritatea față de cetățenii în așa fel încât să reușim să cerem eliminarea acestei legi în întregimea sa. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Cubilius din partea PP. Doamnă președinte, în primul rând trebuie să dăm răspuns la o întrebare foarte simplă. Aceast, ce înseamnă această lege prin agenții străini? Înseamnă că autoritățile din Rusia se tem de popor și de aceea aș vrea să fac un apel Domnule Putin, nu vă temeți de rușii obișnuiți, de oameni obișnuiți. Când autorităților începe să le fie frică de oameni, ei încep să se lupte cu acești oameni și atunci drepturile omului sunt încălcate în mod drastic. Și aici trebuie să folosim toată puterea noastră, nu doar uh, puterea Uniunii Europene, ci și a Consiliului Europei, unde Rusia tocmai a fost reprimită cu drepturi de pline. Trebuie să folosim Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, trebuie să folosim guvernele noastre care sunt membre ale Consiliului Europei ca să uh, apărăm cu toții drepturile umane ale poporului rus atunci când autoritățile uh, încep să se teamă de acest popor și le reduc drepturile. Mulțumesc foarte mult! Glucksmann, Are cuvântul acum domnul Glucksmann în numele SND. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Comitetul pentru prevenirea torturii, uh, agenți soldații străini, uh, grupul uh, Maxim care uh, apără, apără persoanele LGBTI, calificați agenții străini, cei care militează pentru mediul înconjurător, blogării, jurnaliștii, cetățenii simpli, toți sunt agenți străini. Iată modelul de societate pe care îl propune Vladimir Putin și să nu greșim acest model este la baza tuturor modelelor autoritare chiar din cadrul Uniunii Europene. Nu este este numai o problemă diplomatică, ci și o înfruntare între două viziuni asupra lumii și uh, trebuie să uh, dăm dovadă de coerență în demersul nostru de apărare a democrației, la fel cum și uh, Putin rămâne coerent în atacurile sale repetate împotriva democrației în Rusia și chiar și în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim. Dau cuvântul acum domnului Austrevicius. Vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, multă vreme guvernul rus a, delimit, a limitat uh, spațiul presei independente și a distrus uh, totul până când au rămas doar câteva surse credibile. Acum îi vizează pe jurnaliștii independenți, opoziția politică și activiștii. Toți cei care ar putea avea viziuni diferite pentru Rusia față de ceea ce dorește Kremlinul. Impunem sancțiuni pe bună dreptate împotriva Rusiei ca reacție la violențele din uh, Crimea și din uh, Ucraina de Est. Dar fără niciun semn de îmbunătățire la o adică. Ba din potrivă, Rusia merge dincolo de asta și devine autoritară în plan intern. Legea pentru agenții străini dovedește doar că Rusia nu progresează, ci regresează în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Este o lege care afectează nu doar cetățenii ruși, ci care este un atac direct la adresa noastră, a europenilor. E vorba de tot ceea ce ține de străin în această lege și care uh, distruge societatea din Rusia. Adică noi, noi suntem străini, iar uh, diplomații noștri sunt și ei stigmatizați la ora actuală în Rusia. Prin urmare, dragi colegi, uh, n-ar trebui să întârziem deloc, să ne facem treaba la uh, momentul potrivit și să aprobăm o lege globală Magnitsky. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinta, doamna Hautala. Doamna președintă, domnule înalt reprezentant, uh, a fost o săptămână foarte bună pentru libertatea de expresie în Uniunea Europeană și în acest Parlament. Luni s-a luat decizia de a uh, crea uh, premiul uh, DAFNE pentru uh, jurnalismul de investigație. Marți, legea privind lansatorii de la alerte a fost aprobată și miercuri. Am onorat libertatea de expresie dând premiul Saharov unui disident foarte cunoscut, apărătorul uigurilor Ilam Toti. În numele celui uh, mai mare, numele este la cel mai mare disident uh, din Rusia, Andrei Saharov, dar contrastul cu Rusia n-ar putea fi mai mare din acest punct de vedere și recenta decizie a regimului rus de a extinde legea privind agenții străini la persoane individuale uh, va afecta în mod grav munca jurnaliștilor independenți din Rusia și, în special, vreau să menționez Uh, serviciul excelent uh, al Radio Free Europe și Radio Liberty, care au sute de corespondenți în uh, Federația Rusă și munca acestora acum va fi mult mai dificilă. Are cuvântul domnul Mariani. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că sunteți conștienți că această rezoluție condamnă în același timp și Statele Unite. Să vă reamintesc că în opt uh, legea FARA, care seamănă din multe puncte de vedere cu ce s-a votat în Rusia, condamna deja în Statele Unite pe agenții străini. Uh, putem spune că Rusia se uh, confruntă cu adversități internaționale care uneori sunt consternante. Văd în această rezoluție o dorință limpede și reafirmată confirmată de menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, care sunt atât de nefaste pentru economia noastră și nu vor conduce la nimic bun. Uh, guvernul vrea, uh, vede argenți ruși peste tot. Trump uh, ruși, grevele din Franța, sindicaliștii ruși le interzicem accesul uh, pe teritoriul european, le înghețăm uh, activele, dar până de curând și Franța avea o lege care limita dreptul la asociere al străinilor. Uh, Consiliul Europei ar dori să reintegreze Rusia. Cred că acest cale ar trebui să o urmăm, calea cooperării și nu pe cea inversă. Mulțumim. Dăm cuvântul acum domnului Krasnodebski de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Înăsprirea reglementărilor cu privire la agenții străini reprezintă un alt simptom a ceea ce face Kremlinul pentru a izola societatea rusă de lumea uh, din afara ei. Regimul lui Putin se bucură și de susținerea unor țări europene prin Nord Stream 2, miliarde de euro, și totodată vedem că societatea, din, societatea rusă este din ce în ce mai nefericită și se protestează din motive economice și politice. Sunt probleme economice, sunt probleme sociale, toate acestea trebuie să fie compensate de o ritorică a unui castel uh, sub atac. Sunt uh, câteva publicații care au o, o ambiție excesivă de a democratiza Rusia, uitând că Rusia este cea care de fapt trebuie să decidă în ce direcție să se dezvolte această țară. Mulțumim, spune președinta. Urmează acum următorul vorbitor, domnul Willumsen. Mulțumesc foarte mult. Libertatea de expresie, dreptul de asociere și organizare Eh, toate acestea sunt principii de bază din Convenția Europeană privind drepturile omului, pe care și Rusia a semnat-o, nu doar țările europene. În ultimii ani am văzut că drepturile democratice de bază, pe care noi le considerăm eh, ceva normal, sunt eh, puse în pericol. Regimul dictatorial acționează Regimuri dictatoriale încearcă să distrugă societatea civilă. Vedem asta în Ungaria, lui Orban, în Israelul, lui Netanyahu și, nu în ultimul rând, în Rusia, uh, lui Putin. Așadar, haideți să transmitem un semnal foarte clar astăzi că nu acceptăm ca drepturile omului să fie atacate pentru că to- atunci toată societatea civilă este atacată. Nu, să nu acceptăm ca guvernul uh, Uh, rus nu asigură așa cum este obligat, nu se asigură uh, că se respectă libertatea de asociere, de expresie și mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Radicevski. Mulțumesc. Dacă Uniunea Europeană vrea să se comporte ca până acum și dacă vrea să joace rolul protectorului lumii, atunci trebuie să aplice mereu aceeași unitate de măsură. Pentru că, în realitate, nu sunt aspecte obiective aici. Noi cu toții spunem că opoziția din Rusia este amenințată. Însă am depus puțin efort și m-am uitat la voturile din Parlamentul uh, rusesc uh, din 2012, 2017, 2019 cu privire la această lege și cu privire uh, la faptul că 60% din Duma rusească a votat pentru. Nici măcar opoziția, partidele din opoziție, nu au votat împotrivă. Prin urmare, E o chestiune ce ține de uh, Rusia, e o reacție la restricțiile americane și ar trebui să privim lucrurile în mod obiectiv, să nu fim rusofobi, pentru că uh, lumea nu este pe picior, nu, lumea nu se mișcă cu un singur picior, ci e nevoie de doi, trei piloni și viitorul UE depinde până la urmă de cooperare și de construirea de punți, de legătură. Așa că nu ar trebui să ne băgăm în chestiunile interne din alte state. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Vă rog frumos să respectați timpul de vorbire. Domnul Lega. Mulțumesc. În centrul democrației creștine se află societatea civilă, iar eu, creștin-democrat, o societate civilă liberă și puternică este o precondiție pentru un stat democratic. Pentru alții, ca Vladimir Putin, uh, simpla existența unei societăți civile nu este decât o amenințare la adresa unei, unui regim autoritar permanent. Uh, și Putin a avut mai multe măsuri uh, dirijate împotriva societății civile, Uh, restrângerea libertății presei, uh, uh, distorsionarea alegerilor, etichetarea cu această etichetă de agenți străini este doar un nou pas care arată că libertatea de exprimare nu ar trebui să existe în ochii lui Putin, dar ea trebuie să existe și nu numai în Rusia acest fost agent KGB trebuie să înțeleagă că nu se ascunde un spion uh, după toate colțurile. Dar până atunci, uh, societatea civilă din Rusia trebuie să se bucure de sprijinul nostru necondiționat. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ara Kovacs. Köszönöm, elnök asszony. Kedves képviselőtársaim! Eh, tegnap itt ebben a teremben felállva és nagy tap... Mulțumesc! Chiar în această încăpere ne-a manifestat solidaritatea față de blogări. Pentru uh, uh, liderii uiguri care luptă pentru drepturile omului în China și împotriva abuzurilor autorităților chineze. Ami absolut mértékben. Acum avem această nouă lege în Rusia care distruge complet uh, libertatea nem térek ki ennek elemzésére hisz ezt itt többen megtették ma viszont arra szeretném... Nu vreau să mai analizez situația, au făcut-o alți oameni aici. Dați-mi voie doar să subliniez că regimul lui Putin nu doar creează această metodologie, dar o și exportă, exact așa cum făcea și Uniunea Sovietică și Uh, predecesorul uh, și uh, e nefericită situația că Ungaria e prima victimă a acestui export, țara mea așadar, pentru că practicile lui Putin și spiritul putinist sunt foarte bine îmbrățișate în țara mea. Societatea civilă maghiară este complet paralizată astăzi, total sufocată și toate instituțiile sunt amenințate cum ar fi uh, uh, Universitatea Centrală Europeană, care a fost uh, desfințată. Vreau să vă pun o întrebare. Știți ce resurse sunt folosite pentru a finanța aceste politici? Fondurile pe care le dăm, pe care Uniunea Europeană le dă din banii contribuabililor. Gândiți-vă la asta când votați astăzi. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Tonat, în numele grupului Renew. or- Mulțumesc. Dezbaterea de astăzi are sens nu doar pentru că e vorba de o amenințare a societății civile în Rusia și de oprimarea lor, ci și pentru că statul mafiot rus nu se oprește la frontierele Rusiei. Și de altfel, campaniile de dezinformare au afectat Uniunea Europeană în interior. Legea împotriva agenților externi vizează opozanții politici și NGO-urile și nu doar în Rusia, ci și în Ungaria, pentru că Ungaria este laboratorul uh, uh rus al metodelor uh, ruse. Acolo se testează aceste metode. Tocmai de aceea o bancă rusească, Spy Bank, uh, tocmai uh, și-a deschis uh, filială în Ungaria și uh, legile de acolo afectează uh, mass media maghiară. Cred că ar trebui să asigurăm uh, independența NGO-urilor și n-ar trebui să permitem sancționarea lor nici în Rusia, nici în alte țări ale UE. Mulțumesc și acum domn, doamna Rove din partea verzilor. Mulțumesc. Ieri Parlamentul European a acordat premiul Saharov lui Ilham Toti și a primit uh, și, de asemenea, au fost alți doi candidați distinși. Astăzi avem îngrijorări despre noua lege cu privire la agenții străini din Rusia, care îi amenință și pe jurnaliști și pe ONG-urile din Rusia. Acestea ilustrează două uh, fațete ale aceleiași medalii. Lupta pentru libertatea de gândire în țări care nu sunt suficient de norocoase încât să aparțină Alianței Statelor Libere. Eu am fost onorată să joc un mic rol în această muncă, într-o vreme în care libertatea de gândire și de exprimare este tot mai prețioasă cu cât este mai amenințată. Și ieri am notat absența unanimă a membrilor partidului Brexit de la ceremonia de decenare a premiului Saharov. Și poate știți, dragi colegi, că și Boris Johnson a găsit noi modalități de a întârzia publicarea raportului cu privire la interferențele Rusiei în Regatul Unit. Spun că e de ajuns doamna președinte, mulțumim. Urmează domnul Terci. Bună ziua, doamnă președinte. Această lege a Kremlinului uh, restrânge libertățile cetățenilor ruși și ale tuturor organizațiilor independente. Legile din 2012 și 2015 împotriva agenților externi deja permitea persecutarea execu- agențiilor uh, străine, ale căror activități uh, nu erau pe placul puterii. Cu aceste, aceste noi modificări, deja nimeni nu mai poate să aibă uh, în Rusia contacte cu exterior care să nu fie folosite împotriva lor. Așa, cu alte cuvinte, represiunea Uh, seamănă foarte mult cu cea din timpul dictaturii comuniste înainte de 1985 cu perestroica lui Gorbaciov. Această, acești pași înapoi nedemocratici sunt uh, contravin tuturor angajamentelor Rusiei pe plan internațional. De aceea cerem președintelui Putin să nu mai condamne Rusia la această uh, Uh, izolare pe care o impune, o impune acești pași înapoi. Vă mulțumesc. Urmează doamna Fox din partea non-afiliaților. E foarte bine să condamnăm această lege rusă față de uh, ONG-uri și societatea civilă, pentru că aceasta amenință libertatea presei. Totuși am auzit atâtea dezbateri aici uh, în care se învinovățește uh, intervenția externă pentru orice dacă Uniunea Europeană dorește să aibă autoritate morală față de Rusia, atunci mai bine ne-am face curățenia acasă. De câte ori aici deputații, comisarii um, nu respectă agenda europeană sau insinuează că se controlează votul alegătorilor, de exemplu în referendumul britanic. Și uh, întotdeauna răspunsul este cenzura și interdicțiile. Uh, acuzații de intervenții externă care duc la xenofobie în propriile noastre state naționale și aceasta îi face pe alegători să nu mai poată avea acces la propriile lor agenții. Aceasta ne împiedică să ne gândim la ce s-a întâmplat și învinovățim prea ușor uh, intervenții din afară. Cred că în loc să îl criticăm pe Putin pentru atacurile la adresa democrației și a libertății, ar trebui să vedem ce se întâmplă aici, pentru că, din păcate, Uniunea Europeană nu respectă prea mult libertatea presei și democrația și învinovățește întotdeauna pe alții. Fiți atenți și vedeți ce se întâmplă în casa dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Kelly, din partea grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Amendamentele recente ale legii uh, cu privire la agenții străini în Rusia este o evoluție îngrijorătoare în ceea ce privește libertatea presei și societății civile. Parlamentul rusesc creează în continuare un mediu ostil pentru jurnaliști și folosește măsuri de reprimare împotriva mass media și a organizațiilor societății civile. Și asta pentru că se încurajează uh, autocenzura, se limitează dreptul la liberă exprimare și se stigmatizează uh, ONG-urile și jurnaliștii. Fiecare uh, societate, în fiecare societate democratică, presa și ONG-urile joacă un rol foarte important și acum rolul acesta este periclitat. Această legislație nu face decât să creeze uh, frică și vreau să fac apel la autoritățile din Rusia să aducă această legislație în linie cu standardele uh, europene și internaționale imediat. Mulțumesc. Președinta, mulțumim. Urmează Domnul Maiorino. Di stampa la prezența de un'informazione liberă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, libertatea presei și libertatea de informare sunt esențiale pentru democrație. Dar uh, Regatul Unit pare să nu-și dea seama de ace- Rusia pare să nu-și dea seama de acest lucru uh, cu această nouă lege în legătură cu agențiile externe. Mm, agenții, așa zis și agenți străini, sunt uh, fișați, monitorizați, uh, astfel ONG-uri și chiar blogurile din momentul actual sunt luate în vizor. Este o necesitate excesivă de a controla presa și de a uh, înăbuși orice formă de uh, disidență. Trebuie să ne gândim și la prietenii lui Putin care se află în rândul nostru și să-i oprim și pe ei printr-un <coughs> proiect al societății pe care o dorim. Nu putem să tolerăm o situație care periclitează valorile și democrația noastră. Vă mulțumesc. Urmează domnul Benion din partea grupului Renew. Mulțumesc, doamna președintă. Această revizuire a legii va permite guvernului rus să numească jurnaliști independenți și blogării care primesc finanțare de la orice sursă externă ca agenți străini. Un termen utilizat pe vremea uh, sovieticilor pentru uh, opozanții politici. Uh, se pot impune sancțiuni financiare sau chiar închisoare până la 2 ani. O astfel de lege este uh, cea care vizează criticii guvernului și subminează și mai mult uh, mass media independentă, mm, lovind în libertatea de exprimare. Cer guvernului rus să revină asupra acestei decizii și să-și aducă legislația în conformitate cu obligațiile dreptului internațional și să pună capăt eforturilor de a restricționa societatea civilă și jurnalismul independent. Este regretabil să vedem această atitudine din partea Rusiei, chiar în momentul în care a fost readmisă la Consiliul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rope, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar dragi colegi cea mai mare amenințare cu care se confruntă Kremlinul este democrația și acum Rusia ia măsuri împotriva ONG-urilor și a celor câteva canale mass media independente care adesea sunt singura sursă de informații fiabile pentru cetățenii ruși. Rusia încearcă să le pună căluș celor care încă încearcă să inspire speranța, care luptă pentru drepturile omului, pentru protecția mediului în Rusia, care încerc, încearcă să apere uh, valorile democratice fundamentale. Această lege arată frica din jurul Kremlinului. Putin și mașina de propagandă pe care operează nu Uh, are efectele pe care le așteaptă. Așadar, regimul se află în fața unei crize existențiale, lucrează pe două fronturi, și intern și extern. De exemplu, amestecându-se în alegeri și în referendumuri în alte țări, asta e tot mai greu pentru Rusia de făcut și prin apărarea drepturilor societății civile și jurnalistilor din Rusia apărăm drepturile democrației. Mulțumesc, spune doamna președinte, urmează doamna Șoidrova. Děkuji, kolegyně a kolegové. Já si Mulțumesc, stimați colegi. Îmi aduc încă aminte foarte bine ce însemnau cuvintele agent secret în uh, fosta Cehoslovacie socialistă și în fostul bloc estic care era sub dictaturile sovietice. Așa li se spuneau disidenților susținătorilor drepturilor omului care se luptau pentru democrație în Cehoslovacia, Polonia și, Polonia și în alte state. Iar acum, Ministerul rus al Justiției, care folosește exact același termen pentru a persecuta organizații și persoane nedorite, uh, mi se pare frapant. Printre aceste organizații se, se numără organizația din Cehia, Oameni Nevoiași, cea mai mare organizație non-profit din Europa, care acționează în domeniul ajutorului umanitar, educației, în multe state din lume. Această asociație a susținut societatea civilă din Rusia, iar acum sunt, sunt clasificați drept disidenți

alto representante Borrell, la resolución que hubo... Ah, domnul, președinte, domnule înalt reprezentant Borrell, această lege rusească are două priorități, eh, o primă două priorități, libertatea de eh, exprimare și, de exemplu, Daphne Caruana, premiul Saharov, și în al doilea rând, Rusia, eh, frontiera noastră, vecinul nostru, Uh, se conturează drept un alt spațiu. Uh, Europa este un spațiu al păcii și libertății. Am asistat la acțiuni belicoase ale Rusiei împotriva uh, Ucrainei, Rusiei împotriva Georgiei și uh, conflicte între Armenia și Azerbaijan. Ne preocupă uh, acțiunile uh, Rusiei în spațiul cibernetic. Trebuie să uh, transmitem un mesaj foarte uh, Uh, răspicat de respect al uh, ziariștilor noștri, al uh, opiniei publice într-un stat controlat cu o mână de fier. Vă mulțumesc, doamna Dali, în numele GUE Mulțumesc, doamnă președinte. În 2017, atunci când uh, a fost toată panica despre interferența Rusiei, guvernul uh, american a forțat Russia Today și Sputnik să se înregistreze ca agenți străini conform uh, actului privind agenții străini. Rezultatul cel mai previzibil este sigur acela că și Rusia a ales să facă același lucru. Este unul dintre principiile de bază ale relațiilor internaționale. Fiecare acțiune are o reacțiune de aceeași uh, intensitate și Rusia face exact același lucru și, din păcate, ea va fi aplicată arbitrar. E o tragedie pentru uh, jurnaliști independenți și pentru reporterii uh, cetățeni din Rusia. Trebuie să ne uităm doar ce au făcut americanii cu legea lor privind agenții străini ca să vedem unde se va ajunge și în Rusia. Uh, Maria Putin a fost uh, uh acuzată uh, și judecată doar pentru că era rusoaică și rușii nu fac decât să copieze ceea ce văd pe alții din vest că fac și cu cât uh, mai repede oprim această campanie de panică, cum că sunt agenți ruși peste tot, cu atât mai repede vom putea să ne angajăm într-un dialog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Pospisil acum. Este Pospisil Domnul Pospisil. Mulțumesc, doamna președintă. Această lege ne arată în mod clar că regimul rusesc este din ce în ce mai autoritar. Știm foarte bine asta în Republica Cehă, pentru că, din păcate, foarte mulți politicieni cehi, incluzându-l și pe președintele Zeman, susțin regimul Putin. Trebuie să spunem că e nevoie de un protest clar și mă bucur că această rezoluție menține poziția din anterioarele rezoluții ale Parlamentului European, pentru că ne dăm seama cât de antidemocratic este acest regim și condamn- și condamnăm încălcările legilor fundamentale acolo anexările teritoriilor externe și interferența în politica altor țări, influențând uh, campaniile electorale și așa mai departe. Rusia ar trebui să fie partenerul nostru, însă regimul lui Putin nu este partenerul nostru. Trebuie să spunem asta cu claritate și din partea Comisiei, domnule înalt reprezentant. Vă rog să mențineți poziția Comisiei anterioare și să nu cedăm în fața propagandei ruse. Să fim coerenți. Mulțumesc.

Însă acum Parlamentul unui stat uh, unde organizațiile nu mai pot să funcționeze, uh, societatea civilă este muțită, Uh, se confruntă cu o amenințare importantă. Această lege nu face decât să înrăutățească situația acolo unde există din ce în ce mai puține libertăți. Nu putem tolera faptul ca și opoziției să-i se pună botnița. Asta reprezintă o adevărată dictatură. Presa critică deja a fost uh, um, redusă la tăcere, jurnaliștii au fost asasinați Eh, ne amintim cu toții de Iana Politkovskaya și eh, trebuie să susținem în continuare societatea civilă. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului Borel pentru a încheia această dezbatere. Dear President, honorable member. Stimată doamnă președintă, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană are o poziție foarte clară cu privire la această lege privind agenții străini în Rusia și ultimele amendamente la această lege semnate de președintele Putin pe 2 decembrie extind domeniul de aplicare al acestei legi pentru a include și pe indivizi, persoane fizice și ca și dumneavoastră, împărtășesc o îngrijorare profundă cu privire la acest lucru. Ați spus-o pe bună dreptate, pentru că are potențialul de a afecta jurnaliștii independenți, blogării și este încă un pas către îngrădirea libertății mass media și libertății de exprimare în Rusia. Din 2012, când legea privind agenții străini a fost prima dată introdusă în Rusia, permițând uh, etichetarea organizațiilor non-guvernamentale să fie etichetate drept agenți străini, peste 150 de organizații au primit această etichetă, au făcut obiectul amenzilor, inspecțiilor și stigmatizării. Impactul a fost uh, acela de restrângere a libertăților fundamentale în Rusia, de a restrânge și mai mult resursele deja împuținate ale ONG-urilor și să uh, limiteze libertatea de exprimare a societății civile. În 2017, legislația privind agenții străini a fost extinsă, astfel încât orice organizație mass media care primea finanțare străină, direct sau indirect, putea fi etichetată drept agent străin. Ceea ce din nou a redus spațiul pentru o mass media liberă și independentă, pentru vocile independente. Legislația privind agenții străini merge împotriva obligațiilor privind drepturile omului pe care Rusia și le-a asumat. Uniunea Europeană, în mod repetat, a condamnat această legislație. Cel mai recent, într-o declarație a Serviciului de Acțiune Externă, prin purtătorul de cuvânt, pe 23 noiembrie, privire la extinderea legii pentru a include persoanele fizice. Aceasta este încă o mișcare de reducere a libertății de exprimare. Vom continua să facem apel la autoritățile ruse să respecte să-și respecte obligațiile internaționale cu privire la libertatea de asociere și libertatea de exprimare. Este esențial ca cetățenii ruși să poată să-și exercite dreptul la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de întrunire, dreptul de participare la organizații non-guvernamentale care promovează protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Uniunea Europeană va continua să susțină pe toți activiștii ruși pentru drepturile omului precum și societatea civilă din Rusia, așa cum o facem la nivel global, pentru că acesta este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Susținerea noastră este importantă, fie că e prin declarații publice, prin participarea la procese prin susținerea de contacte și de întâlniri cu societatea civilă. Vom continua să monitoriz monitorizăm situația din Rusia, să tragem la răspundere autoritățile atunci când nu respectă drepturile fundamentale consacrate în Constituția lor. Vom insista că e nevoie să se respecte deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și, în general, deciziile și convențiile uh, Consiliului Europei. Aceasta este democrația, acesta este statul de drept și acesta este respectul pentru drepturile omului. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, stimați eurodeputați. Nagyon szépen köszönöm ezzel a vitát, lezárom. președinte, vă mulțumim foarte mult. Cu aceasta se încheie dezbaterea. Am primit șase propuneri de rezoluție și vom vota astăzi, peste câteva minute de pauză, vom uh, continua la 12 fix. Mulțumesc! president! Signori! Signori, stiamo... Doamnelor și domnilor, chiedo un po' di stile, stiamo lavorando, eh? Vă rog puțină liniște, pentru că suntem în sesiune. Care colleghe, cari colleghi. Stimați colegi, astăzi Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o sentință în cazul C55502-19 Junqueras. Este o sentință. Liniște, vă rog. Este o sentință foarte importantă care are un impact direct asupra componenței Parlamentului și am reacționat foarte rapid și nu v-am ținut uh, în așteptare uh, dintr-un motiv frivol. Curtea de Justiție a constatat că mandatul Parlamentului este un rezultat al alegerii exprimate de alegători. Deci, o persoană a, cărei, a cărei alegere a fost ofi- proclamată oficial de către autoritatea competentă a statului membru în care a avut loc au avut loc acele alegeri, dobândește în acel moment statutul de eurodeputat. Prin urmare, se bucură de imunitate parlamentară în conformitate cu articolul 9 din protocolul în legătură cu privilegii și imunități ale Uniunii Europene. Protocolul sui privilegii e sulle imunități. Protocolul în legătură cu privilegiile și imunitățile Uniunii Europene din momentul în care rezultatele sunt uh, declarate oficial. Așadar, statutul de europarlamentar se, se consideră a fi dobândit în momentul declarării oficiale a rezultatelor alegerilor. Curtea de Justiție a constatat că imunitatea parlamentară înseamnă că starea de arest uh, care a fost impusă acelei persoane trebuie să fie revocată pentru a-i permite uh, deplasarea către Parlamentul uh, European pentru desfășurarea formalităților necesare. Acestea fiind spuse, atunci când autoritatea națională competentă consideră că o asemenea măsură trebuie să fie menținută după ce persoana respectivă a devenit europarlamentar, acea autoritate națională trebuie să solicite imediat uh, Parlamentului European ridicarea imunității în conformitate cu articolul 9 al protocolului. Așadar, solicit autorităților competente spaniole să se conformeze cu această sentință a Curții de Justiție. Am cerut serviciilor Parlamentului să uh, evalueze cât de repede uh, impactul acestei sentințe asupra componenței Parlamentului European. Aș dori să vă informez că nu voi accepta niciun fel de intervenții protocolare la acest punct. Vă mulțumesc. Um, Stimați colegi, după această declarație foarte clară din partea președintelui, nu mai are, uh, nu mai încap intervenții de procedură. Aș ure, ușa bun venit o delegație de parlamentari ucrainieni care au participat la cea de-a 10-a întâlnire a uh, Comitetului de Asociere UE-Ucraina ieri și astăzi. A fost o întâlnire importantă, fiind prima de la, din acest nou mandat, atât, și pentru, atât pentru Parlamentul European, cât și pentru Verhovna Rada din Ucraina. Și, de a, și reprezintă un moment uh, ambițios în legătură cu viitorul nostru împreună. Stimați prieteni ucrainieni, Cooperarea intensă și complexă între parlamentele noastre este simbolul angajamentului spre calea europeană aleasă de Ucraina și concretizarea susținerii noastre pentru statul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră la Parlament și vă urez uh, mult succes în munca dumneavoastră de parlamentari, în consolidarea și aprofundarea democrației dumneavoastră. We now come to the... Trecem acum la vot. Aj- trecem la vot. Așadar, trecem la rezoluția în legătură cu încălcările drepturilor omului, inclusiv ale libertății religioase în Burkina Faso. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Rezoluția este adoptată. Trecem la rezoluția legată, cu, legată de Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din provincia Logar. Aliniatul 1, textul inițial, vot cu apel nominal, Să deschizi votul. The vote is uh, closed. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, foarte. <laughs> Poate am reacționat puțin uh, prea rapid. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum votăm întreaga rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Rezoluția legată de Afganistan a fost adoptată. Trecem acum la următoarea rezoluție Uh, legea privind agenții străini din Rusia. Vot cu apel nominal în legătură cu aliniatul 13 din textul inițial. Vot cu apel nominal. Vă rog, votați acum. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, întreaga rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Rezoluția se adoptă. Trecem mai departe la rezoluția în legătură cu comemorarea 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Votăm vot cu apel nominal întreaga rezoluție. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la următoarea rezoluție. We will now vote on uh, the resolution. Este vorba de situația uigurilor din China. Aliniatul 1 din textul inițial în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pe a treia parte. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Iar acum întreaga rezoluție. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Rezoluția în legătură cu situația uigurilor din China a fost adoptată. Yes. Yes. Uh, Trecem acum la rezoluția legată de situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua. Aliniatul 7 din textul inițial, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum, votul pentru întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la ultima rezoluție în legătură cu uh, reprimarea violentă a protestelor recente din Iran. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum aliniatul 5 din textul inițial, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 2 după aliniatul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul G, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vă urez tuturor un Crăciun foarte liniștit și să ne vedem cu bine în noul an. Trecem la explicațiile de vot. Am să vă dau 40 de secunde pentru a părăsi sala în liniște, pentru a da cuvântul colegilor. Dăm cuvântul acum colegilor pentru explicațiile de vot pentru aniversarea Revoluției Române din decembrie 1989. Aș vrea să-l rog pe domnul Daniel Hanan să ia cuvântul. Un minut. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Am uh, privilegiul, am avut privilegiul să uh, asis la Revoluția uh, Română chiar acolo. Eram chiar la hanul lui Manuc, unde era singurul loc unde puteai să bei bere la momentul acela, pentru că tot ce puteai cumpăra acolo uh, erau produse italienești uh, și altele. Era extrem de interesant să vezi ce s-a făcut de atunci în România. Dar revoluția, nu doar în România, ci și în alți sateliți sovietici, uh, erau uh, în special uh, revoluții pentru a pune capăt uh, autorităților, pentru libertate, pentru democrație, însă oamenii din acele țări au înțeles că toate acele lucruri n-au sens dacă nu ai niște mecanisme pentru a trage la răspundere conducătorii. Și tocmai de aceea suveranitatea națională și democrația au devenit echivalente. Mulțumesc, domnule Hanan. Domnul Jambatski, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. La fel ca și colegul meu, domnul Hannan, și eu am putut să urmăresc evenimentele din România la televizor însă. Evenimentele au avut loc foarte aproape de țara mea. Uh, eu locuiam la Sofia atunci și ne-am uitat la ce se întâmplă pe străzile din Timișoara și din alte orașe românești. La momentul acela, România era condusă de, un, de o dictatură comunistă, o dictatură care a încercat să distrugă uh, toată memoria națiunilor noastre, o dictatură memoria autodeterminării care, pe care o aveam înainte, o dictatură care a încercat să distrugă conceptul de cetățenie, practic. Din, din fericire, dictatura din România s-a prăbușit. Au fost ciocniri violente pe străzi Uh, ciocniri cu poliția, care i-au inspirat și pe uh, concetățenii mei, pe bulgari. Uh, și noi am fost inspirați să ne luăm destinul în mâini. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la evenimente și felicitări întregii națiuni române. Thank you, colleague Giambatski. Mulțumim, domnule Giambatski. Acum are cuvântul domnul Ian Zahradil. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, Doamne președinte Este potrivit că comemorăm căderea guvernului comunist din România în urmă cu 30 de ani. A fost ultimul uh, stat uh, satelit sovietic, ultima rămășiță a fostului Imperiu Sovietic, ultimul regim comunist care s-a prăbușit. După cum spune această rezoluție, a fost uh, și episodul cel mai violent și mai sângeros din întregul proces de prăbușire a erei comuniste în estul Europei. În Cehostovacia, la vremea respectivă, am avut noroc uh, că am avut o revoluție de catifea fără victime omenești uh, și predare a puterii către noul sistem democratic în mod pașnic. Am fost uh, șocați să urmărim pe ecranele televizoarelor ce se întâmpla în România la timpul respectiv inclusiv execuția lui Ceaușescu, eh, după aceea în, în momentul în care uh, se instaurase un guvern de tranziție care urma să ducă țara spre democrație. Însă este necesar să comemorăm aceste evenimente și mă bucur că am putut să adoptăm această rezoluție astăzi. Thank you very much, colleague Zahradil. Vă mulțumesc, domnule Zahradil.

Doamna Bilde, situația uigurilor ne reamintește situația Rohingya în Birmania. Susținerea drepturilor omului nu ar trebui să uh, ne facă să nu vedem ce se întâmplă cu islamul radical în sânul acestei minorități din China și problema integrității teritoriale în fața unui islamo-naționalism radical ar trebui să fim uh, intransigenți față de încălcarea drepturilor fundamentale și în special a libertății de conștiințe. Însă am văzut uh, că problemele Chinei în acest domeniu sunt uh, deja vechi pe de altă parte, uh, creștinismul uh, este afectat și aceasta uh, în indiferența comunității internaționale. Sursele arată că bisericile creștine non-oficiale sunt închise din punct de vedere administrativ, altele sunt atacate în permanență. E clar că e vorba de un autoritarism care a caracterizat întotdeauna regimul chinez și în fața căruia ar trebui să avem o atitudine clară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilde. Trecem acum la următorul punct, explicații de vot în ceea ce privește situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua. Domnul Zahradil. Děkuji, paní předsedající. Eh, já... Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, cred că este foarte bine că am abordat acest subiect și că am adoptat o rezoluție. Aici, în Parlamentul European, atunci când vorbim despre America Centrală sau despre America Latină în general, uh, vedem un dublu standard. Colegii noștri de partea stângă a spectrului politic preferă să critique acele regimuri care sunt uh, inconfortabile din punct de vedere ideologic pentru ei. Uh, Brazilia, Brazilia sau Chile sau Columbia. Dar atunci când e vorba despre alte țări, cum ar fi Venezuela sau Cuba sau Bolivia, unde președintele a trebuit să părăsească țara, sau uh, Nicaragua. E bine, aici uh, nu se grăbesc să critique încălcările drepturilor omului din aceste țări, dar e foarte important să nu aplicăm un dublu standard. Mulțumim, domnule Zahradil. Și acum dau cuvântul domnului Patrick Pryor. Uh, Domnule președinte, delegația noastră este uh, susținătoare a trage la răspundere a celor puternici, însă acest lucru ar trebui să fie în conformitate cu legislația internațională și sancțiunile ar trebui să fie impuse de către ONU. Această rezoluție a Parlamentului în legătură cu Nicaragua nu ține cont de aceste fapte și cere sancțiuni împotriva președintelui Nicaragua um, uh, și de aceea am decis să ne abținem la acel vot pe părți. Vă mulțumesc, domnule Braier. Trecem acum la explicațiile de vot în legătură cu reprimarea violentă a protestelor recente din Iran. Am o solicitare din partea, partea coleg, colegului Patton. Aveți cuvântul. I voted, um... Eu am votat pentru această rezoluție care uh, condamnă uh, ce s-a întâmplat în Iran. Alături de colegii mei, deplor victimele de acolo și uh, închiderea prizonierilor politici care ar trebui eliberați imediat. Însă aș mai spune ceva. Rezoluții de acest fel nu pot merge prea departe și de altfel colegii mei uh, ar dori să transmită un mesaj clar Statelor Unite și în special președintelui american, pentru că America este singura țară care are puterea, resursele și relațiile necesare pentru a ne ajuta să atingem ceea ce ne dorim prin această rezoluție. Deci uh, să mergem mai departe și aș cere colegilor mei, cu tot respectul, să uh, respecte partenerul nostru uh, de-a lungul tuturor acestor ani, și dacă dorim să facem ceva în Iran, trebuie să începem la Washington. Mulțumesc, domnule Patton. Acum sesiunea plenară se suspendă până la orele 15 după masă. Sărbători fericite tuturor!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 cu privire la anunțul făcut de reprezentantul comercial al SUA referitor la rezultatul investigației conform secțiunii 301 pentru impozitul pe servicii digitale. Vreau să vă atrag atenția că aveți posibilitatea să vă înscrieți la cuvânt în manieră tradițională sau în, prin uh, tehnologia digitală pe care o avem la dispoziție. Începem acest punct cu declarația pe care o va da domnul comisar Hogan în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, toți trei dintre dumneavoastră. Uh, Comisia Europeană a făcut o propunere pentru a se asigura că și companiile digitale plătesc uh, un impozit uh, corect. Căutam o soluție pe termen lung. Uh, există o definiție a uh, sediului permanent pentru a aplica dreptul de taxare pentru uh, taxa pe profit impozitul pe profit. Parlamentul European în raportul de acum un an, 30 decembrie, 13 decembrie 2018, a susținut propunerea Comisiei. Sigur că s-a făcut această prezentare uh, și uh, se aștepta o soluție globală. Dar, uh, din păcate, datorită atitudinii la nivel global, acest, uh, această propunere de impozitare a fost uh, erodată foarte mult. Uh, S-a discutat și la OCDE pentru găsirea unei soluții globale cu privire la impozitarea inclusivă a serviciilor digitale. Din păcate, Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord la începutul lui 2019 pe propunerea Comisiei. Franța și alte state membre au trecut apoi la adoptarea unor uh, taxe digitale naționale. Uh, reprezentantul, reprezentantul comercial al SUA a inițiat o anchetă conform secțiunii 301 cu privire la impozitul pe servicii, servicii digitale care a fost impus de Franța. Sigur că Franța nu este singura țară care a adoptat o astfel de lege, dar pentru asta s-a făcut ancheta la uh, summitul uh, G7 de la Biarritz. Președinții Trump și Macron au uh, discutat despre această situație și nu au ajuns la un acord. Uh, Um, dar uh, au, uh, au stabilit niște principii de colaborare. Cu toate acestea, ancheta a uh, continuat și rezultatul este, uh, conform declarației uh, reprezentantului SUA, că această taxă este discriminatorie și uh, împovărătoare pentru companiile americane. Uh, SUA vrea acum să riposteze aplicând uh, tarife uh, crescute, uh, ceea ce a făcut până acum doar în relația cu China. Singura modalitate acceptabilă uh, a abordării litigiilor uh, uh, comerciale trebuie să meargă în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Și Statele Unite s-au angajat să aplice acest principiu până acum. De aceea Uniunea Europeană face apel la Statele Unite să nu încalce această obligație. Președinta von der Leyen a spus foarte clar că Uniunea Europeană va reacționa și va acționa în mod unit uh, la impunerea unilaterală a tarifelor uh, către uh, față de serviciile uh, sau de bunurile care sunt exportate de către anumite state membre. Mesajul și Parlamentul trebuie, Consiliul și Parlamentul trebuie să transmită un mesaj foarte ferm cu privire la unitatea europeană și la faptul că vom răspunde la orice fel de măsuri de introducere a unor tarife împotriva Uniunii Europene uh, pe baza unei uh, determinări unilaterale ale secțiunii 301B din uh, actul american, de când a fost finanțată Organizația Mondială a Comerțului în 1995, Statele Unite nu au folosit acest instrument împotriva Uniunii Europene și sigur că există și alte opțiuni care le stau la dispoziție, nu doar măsuri care să restricționeze comerțul. Noi vom face toate eforturile pentru ca discuțiile în acest sens să avanseze. Vă mulțumim, domnule comisar Hogan, și începem cu doamna Vedren. Patru minute. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Iată, ne-am adunat aici pentru ultima plenară și dezbatere în acest an. O dezbatere care reflectă o situație cu care ne confruntăm de mai mulți ani în domeniul comerțului internațional. După cum știm cu toții, comerțul internațional trece printr-o perioadă plină de tulburări. Lumea s-a schimbat, rolul Chinei, rolul digital, regulile internaționale însă nu s-au adaptat la toate aceste schimbări. Ca și dumneavoastră, susțin în continuare un comerț internațional echilibrat și bazat pe reguli. Astăzi, noi, europenii, suntem puși sub presiune de către Donald Trump. Să ne amintim, uh, în primul rând, de impozitarea uh, siderurgiei în mod ilegal începând cu doi ani în urmă. Uniunea Europeană a ripostat, însă cu ce eficacitate? De la jumătatea lui octombrie, producătorii și agricultorii europeni uh, sunt supuși unor taxe suplimentare cu o creștere de 25% impuse de Donald Trump. Încă o dată a lovit puternic cu 6,8 miliarde de euro de sancțiuni. În decembrie anul trecut, administrația europeană a anunțat intenția sa de a impozita cu 100%, echivalentul la 2,4 miliarde de dolari americani, uh, produsele franceze. Iată o situație îngrijorătoare. La inițiativa grupului Renew și a grupului Renașterea am propus această rezoluție înainte de termenul propus de americani în ianuarie. Este important să luăm măsuri la înălțimea așteptărilor și sunt convinsă, domnule comisar, că vă gândiți la același lucru. Domnul Trump consideră că taxele pe serviciile digitale sunt discriminatorii, însă este fals. Această taxă reprezintă o contribuție justă pe care trebuie să o plătească giganții digitali Uniunea Europeană dorește să ajungă la o soluție internațională în cadrul OCDE. Trebuie să continuăm dezbaterile pentru a ajunge la o impozitare corectă a acestor companii pentru a avea o concurență loială. În această ofensivă împotriva serviciilor digitale, Donald Trump uh, a pus ochii pe produsele cele mai remarcabile ale Franței. Um, șampania, vinurile și așa mai departe. E vorba de uh, produse esențiale pentru piața noastră, cum ar fi șampania. Dacă câteva grupuri franceze sau europene vor fi afectate, mai mult decât atât, toate IMM-urile și agricultorii vor avea de suferit. Această nouă taxă ar putea să le fie fatală. Agricultorii și producătorii plătesc încă o dată factura pentru aceste probleme politice. E nevoie de măsuri de susținere dacă ele vor fi impuse până la urmă. E nevoie, în primul rând, de dialog. Dialog între doi parteneri majori. Trebuie să punem capăt acestui conflict. Uniunea Europeană a dat dovadă întotdeauna de deschidere și sperăm ca Statele Unite să ne asculte. Această escaladare a tensiunilor uh, economice nu va duce decât la pierderi de ambele părți. Producătorii și consumatorii de cele două părți ale Atlanticului se vor, uh, uh, vor suferi aceste consecințe nefaste. Încă o dată trebuie să spunem că e nevoie de unitate, de solidaritate între statele membre. Aceasta este o valoare fundamentală, pentru că Uniunea a fost creată prin unitate, este parte a ADN-ului nostru. Și vă mulțumesc, domnule Hogan, pentru că încă o dată ați spus astăzi că unitatea este forța noastră. Dezbaterea aceasta ne arată cât de urgentă este situația. Trebuie să ne întărim politica comercială. Pentru că, până la urmă, economia are de suferit dacă nu reacționăm. Uniunea Europeană este prima putere comercială la nivel global și trebuie să o arătăm încă o dată cu mai multă ofensivitate. Pentru a reveni la anunțul făcut de Statele Unite, mesajul nostru este clar astăzi. Această escaladare nu este o soluție viabilă și nici rezonabilă și ea trebuie să se încheie cât mai curând. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Vedren, și acum trei minute are cuvântul domnul Giambaschi. Stimate domnule președinte, domnule comisar Hogan, stimați colegi, Este un privilegiu să particip la această dezbatere înfocată din plenara de astăzi. Vedem aici atitudinea eurodeputaților în legătură cu aceste subiecte. Sunt patru eurodeputați în sală din 751, este uh, tipic, chiar dacă e, suntem în ajun de Crăciun. Și uh, vă salut, domnule președinte, pentru că sunteți foarte strict cu timpul de vorbire. Am, aproape, suntem suficient să jucăm un joc de cărți în sală, suntem patru, poate spectatorii de la galerie, care sunt de 10 ori mai numeroși decât noi, sunt cei mai afectați pentru că taxa pentru serviciile digitale va afecta toate aplicațiile pe care le utilizează cetățenii noștri, toate serviciile digitale și toate dispozitivele. Se poate vedea care este interesul deputaților în acest punct. Pentru a trece la subiect, în iulie 2019, reprezentantul comercial al uh, Statelor Unite a lansat o anchetă în legătură cu taxa digitală franceză de 3% pe venitul total anual al companiilor care acordă anumite servicii digitale pe piața franceză. Companiile sunt acoperite de această, sunt, se califică dacă generează cel puțin 350 de milioane de euro global și 25 de milioane de euro de venit în Franța. Declarațiile făcute de câțiva oficiali francezi arată că această taxă este disproporționată și uh, se aplică incorrect uh, mai multor companii uh, din Statele Unite afectează relațiile cu partenerul nostru uh, și este, reprezintă o mișcare care nu este în interesul nostru. Un război comercial uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite nu este de dorit. Trebuie doar să ne uităm la Statele Unite și China. Grupul meu, ECR, va continua să susțină liberul schimb. Este singura modalitate de a garanta prosperitate pentru cetățenii noștri. Franța nu reprezintă întreaga Europa și eu sper că alte state membre nu vor urma exemplul Franței. Vă atrag atenția asupra unui alt lucru. În acest, acest hemiciclu de, deseori cerem armonizarea impozitelor în statele membre. De obicei, uh, acest apel îl fac uh, colegii noștri comuniști. Noi ne opunem acestor propuneri. Politica fiscală este um, latitudinea și dreptul statelor membre. Vă mulțumesc și sărbători fericite! <clears throat> Mulțumim, domnule Jambatski. Vreau să vă corectez într-o privință. Nu sunt patru persoane, ci cinci. M-ați uitat pe mine. Trebuie să mă puneți și pe mine întotdeauna la socoteală. Nu am primit nicio solicitare de intervenție la intervențiile spontane, așadar îi dau cuvântul domnului comisar Hogan. Ah, doch, ein Catch the Eye, Frau Kollegin. Ba da, ba da, totuși avem o persoană la uh, Catch the Eye. Îmi cer scuze, dragi colegi, am fost un pic uh, înceată. Domnilor și domnilor, vreau să continui ce a spus colegul meu de la ECR și să spun că, într-adevăr, e dezamăgitor că în momentul în care se ține această dezbatere, nu avem mai mulți colegi aici prezenți în hemiciclu. Domnule comisar, uh, felicitări, vă aplaud activitatea, chiar dacă au fost doar câteva săptămâni de când uh, ați preluat postul de comisar. Ca reprezentantă a Irlandei și ca reprezentantă a regiunii Midlands Nord-Vest, nord, Vă încurajez să continuați acest mesaj de solidaritate europeană, mai ales în ceea ce privește impozitarea uh, pe servicii digitale și altor produse în dialogul cu Statele Unite ale Americii. În aceste vremuri uh, turbulente, orice susținere pe care putem să vă dăm din Irlanda, vă dăm cu mare drag. Vă mulțumim foarte mult! Vielen Dank, Frau Kollegin Wolsch. Mulțumesc, domnule Walsh, și acum domnul comisar Hogan. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru angajamentul luat în, acest, în această dezbatere. Vom continua eforturile noastre alături de Statele Unite pe toate chestiunile comerciale, inclusiv dezbaterea de astăzi și taxa pe serviciile digitale și în ianuarie voi vizita Statele Unite și voi încerca să ajungem la o soluție. Aș vrea să profit de asemenea, domnule președinte, de ocazie să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru cooperarea bună pe care ați avut-o în 2019 cu Comisia și să vă urez dumneavoastră și echipei dumneavoastră uh, sărbători fericite. Vielen Dank, ähm, Herr Mulțumim, domnule comisar, domnilor și domnilor. Am ajuns la încheierea sesiunii și a tuturor sesiunilor pentru 2019. Știm uh, cu toții cum arată situația uh, joia după masă. Vizitatorii nu știu. Uh, este ultima reuniune. Foarte mulți colegi au trebuit să călătorească. Eu mi-aș dori ca cei care iau cuvântul joia după masă să nu tot uh, deplore uh, situația aceasta, um, pentru că discursurile pot să fie înregistrate, sunt înregistrate de fapt și dacă cineva vreodată urmărește uh, intervenția dumneavoastră, nu va ști dacă a fost ținut într-o joi după masă sau într-o masă după masă și oamenii vor crede că așa se întâmplă la Parlament în fiecare zi. Și totuși, până acum, sala a fost plină până astăzi la miază. Sigur, vreau să vă urez uh, sărbători fericite, un Crăciun binecuvântat și pentru începutul noului an uh, vă doresc uh, mult succes mult succes, mai ales în măsura în care acest lucru este benefic pentru toate țările și pentru țara mea. Uh, și sper să ne revedem uh, cu forțe proaspete. Mulțumesc nu doar comisiei, ci tuturor uh, funcționarilor în stânga, în dreapta, în spatele meu și, sigur, de asemenea, interpreților care se găsesc în spatele, în cabine, în spatele geamurilor și vreau să le mulțumesc pentru că fără ei, majoritatea dintre noi nu am putea să ne înțelegem asta și pentru că eu am un accent destul de dificil pentru care mă scuz în fața interpreților, spune domnul președinte, și uh, urez toate cele bune pentru activitate și în anul viitor. Domnule Giambatski, ați spus că eu sunt foarte strict întotdeauna, asta e adevărat, în mod normal, uh, cu cartonașul albastru, în mod normal n-ați primi uh, uh, uh, n-ați primi cuvântul, dar acum totuși o să vă dau cuvântul. Te să благодаря. Поздравявам ви винаги poate uh, am greșit, într-adevăr. Trebuie să fiți strict în aplicarea timpului de vorbire. În ceea ce privește calendarul sesiunilor noastre, poate ar trebui să ne gândim dacă ar, mai are rost să avem sesiuni joi după masa. Poate la asta ar trebui să ne gândim Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, domnului comisar, interpreților și să vă urez tuturor Crăciun fericit și la mulți ani. Vă mulțumim, domnule Jambatski. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi prezentat uh, pentru aprobare la următoarea reuniune, dacă nu există niciun fel de obligații, um, niciun fel de uh, obiecții. Um, atunci uh, se suspendă ședința, se încheie sesiunea și vă doresc, vă doresc tuturor drum bun către casă.